Colleghi, colleghi, possiamo Dragi colegi, putem începe? Voglio informare la Commissione che il Presidente... Aș dori să informez Comisia AFET că președintele are, din păcate, alte angajamente în Italia. Nu poate să fie aici în dimineața aceasta, însă va veni după amiază. Aș dori să vă rog să cooperați ca să putem lucra cât se poate de eficient și coordonat. Vă amintesc că în după amiaza aceasta, la 17 și un sfert, vom avea o reuniune comună cu Comisia DV și vom uh, vota cu privire la candidații la premiul Saharov. Este un premiu deosebit de important și am să vă rog să fiți prezenți. În această dimineață avem interpretarea în toate limbile comunitare, cu excepția danezei și a maltezei. Te consente deroghe ale Conform articolului 147, prin derogare față de articolul 146, dacă nu sunt suficienți interpreți și traducători pentru una din limbile oficiale, se aplică această derogare. Acesta este cazul danezei și al maltezei în această după-amiază. Haideți să trecem la aprobarea proceselor verbale din 15 septembrie 2009. Nu are nimeni obiecții, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Am să trec la punctul comunicării ale președintelui. Nu am nimic de adăugat aici, nici la chestiuni diverse și cred că putem să trecem acum la vot. Lista țărilor terțe ai căror resortizanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Este vorba de un vot electronic. Trebuie, deci, să aveți la îndemână cartela de votare. Vă amintesc că raportor pentru aviz este doamna Sarah Ludford. și o vom uh, asculta și pe doamna Tania Fajon. Am examinat proiectul de aviz al, uh, și amendamentele. Proiectul a fost adoptat și termenul de depunere al amendamentelor a fost 1 uh, octombrie la ora 12. Avem lista de amendamente și am să-i dau repede cuvântul doamnei Ladford, doamna raportor. Thank you. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am avut o dezbatere foarte utilă în Comisia FED săptămâna trecută. Atunci a existat o susținere foarte puternică pentru obiectivul raportului și anume obținerea de călătorii fără viză pentru statele din Balcanii Occidentali, în contextul mai larg al garantării menținerii securității, în contextul standardelor pe care trebuie să le îndeplinească aceste state. Așadar, s-a fost susținut obiectivul global, dar a existat și un sprijin majoritar pentru tipul de abordare care s-a abordat, care s-a adoptat, după părerea mea, și care este esenț, eh, esențialmente compatibilă cu abordarea domnului Fire, care este raportorul principal la Comisia Libe. Este vorba de următoarele. În primul rând, considerăm că toate cele cinci state din Balcanii Occidentali care fac parte din procesul de stabilizare și uh, apropiere și intră în uh, concluzii de la Salonic, trebuie să beneficieze de incluziunea în uh, sfera în uh, sfera de aplicare a acestor prevederi. Și în avizul meu pentru Comisia AFET, această idee este reprezentată în amendamentul 17 este vorba de includerea Albaniei în cadrul prezentului amendament la regulament. Cum s-ar proceda? Ar fi nevoie să se facă apoi o evaluare a Comisiei cu privire la implementarea derogării de la vize pentru cele două state despre care nu ne așteptăm să se în, să îndeplinească standardele până la sfârșitul lui octombrie. Albania și Bosnia Acest raport al Comisiei va avea loc anul viitor. În ceea ce privește Kosovo, amendamentul cheie aici este amendamentul 7. Ideea principală este că ar trebui să existe un dialog cu privire la vize cu Kosovo ca să se stabilească o foaie de parcurs pentru liberalizarea vizelor. Am modificat formularea și la asta se referă amendamentul respectiv. Apoi mai este amendamentul 1 și am să rog Comisia să fie indulgentă, pentru că știu că există anumite temeri și îngrijorări legate de formulare și de cum să reușim să facem o formulare pragmatică, dar care să și recunoască dificultățile juridice. și opiniile referitoare la statutul Kosovo și la faptul că 22 de state au recunoscut independența Kosovo și 5 nu au recunoscut-o i-aș ruga pe colegi să mă susțină în votarea amendamentului 7, dacă nu mai este și amendamentul 8, care este similar, dar ideal ar fi să votați pentru 7. După aceea putem pune la punct detaliile la Comisia Libe, pentru că mai sunt uh, anumite discuții de a uh, primi, de a mulțumi pe cât mai mulți și asta se discută la LIBE, pentru că cu toții împărtășim obiectivul comun de a include pe cetățenii din Kosovo în acest proces ca să evităm distorsiunile menționate. Deci vă rog să fiți indulgenți și să aveți încredere. Aș vrea să mai spun că va trebui să um, terminăm la Comisia Libe versiunea finală a formulării juridice legate de Bosnia și de Albania pentru că cei care nu știu discuția la LIBE, nu știu că la LIBE sunt temeri legate de formularea uh, prevederilor legate de modul în care acești cetățeni vor obține până la urmă liberalizarea vizelor în anul ce va urma. Și vă rog să aveți încredere, să susțineți amendamentul 17 și apoi vom putea să ținem pumnii la Comisia Libe. Sper că e clar. Grazie, la parola quindi alla collega... Mulțumesc. Doamna Fayon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Latford. În primul rând, ca raportoare la Comisia Libe, trebuie să vă mulțumesc pentru cooperarea atât de strânsă uh, pe care am avut-o cu doamna Ladford și cu doamna Corața. Cred că doamna Ladford a făcut un aviz foarte bun cu privire la liberalizarea vizelor și sper că vom continua să cooperăm la fel de strâns ca să găsim compromisuri bune pentru textul pe care îl pregătim la Comisia Libe. Ca raportor pe liberalizarea vizelor, aș vrea să subliniez câteva lucruri înainte să votați dumneavoastră, mai ales în legătură cu esența raportului legislativ. În primul rând, vreau să salut liberalizarea vizelor pentru Macedonia, Muntenegru și Serbia de la 1 ianuarie 2010. După cum știm cu toții, Macedonia a îndeplinit criteriile cu câteva săptămâni în urmă, iar Serbia și Muntenegru au uh, raportat Comisiei îndeplinirea la sfârșitul lunii trecute. Au îndeplinit toate benchmark-urile și sper că uh, Comisia le va recunoaște ca atare. Aș vrea, dragi colegi, să vă mai spun despre vizita mea de la Sarajevo de săptămâna trecută. După cum știți, Bosnia-Herzegovina și Albania au fost lăsate la o parte de comisie în propunerea din iulie. Și la ora respectivă a fost corect să se procedeze așa. Însă, din păcate, există un risc de uh, sporire a conflictelor etnice în regiune și după ce am fost la Sarajevo pot să confirm cât se poate de puternic că situația politică dificilă se va înrăutăți dacă noi nu transmitem un, un semnal pozitiv puternic acum autorităților, care au făcut progrese semnificative în timpul verii. Șeful delegației Comisiei Europene de la Sarajevo a felicitat săptămâna trecută, când am fost și eu acolo, autoritățile pentru progresele făcute. Au reușit să uh, atingă 90% din standardele care le rămăseseră de atins în câteva săptămâni. Deci au avut un obiectiv comun, uh, inclusiv măsuri împotriva corupției, împotriva spălării de bani, împotriva finanțării activităților teroriste. Au ajuns chiar la un acord referitor la uh, schimbarea de date polițienești. Sarcini foarte dificile, dar au avut un obiectiv comun comun. Cu câteva luni în urmă, situația era cu totul alta, atunci când uh, Comisia în iulie a dat undă verde numai uh, la trei state pentru liberalizarea vizelor. Bosnia se găsește acum într-o situație foarte dificilă. Sunt cumva, bosniacii sunt cumva cetățeni de mâna a doua și dacă nu vom accelera procesul, situația se va înrăutăți, în primul rând, pentru studenți și pentru uh, cetățenii săraci. Bosnia a început săptămâna trecută să emită pașapoarte biometrice. Nu se așteaptă să aibă probleme și vor emite 65.000 de pașapoarte până la sfârșitul anului. Fac tot ce le stă în putință ca să, ca să dea un semnal pozitiv cetățenilor. Și cred că acum a venit momentul să le transmitem și noi un semnal pozitiv și de aceea în proiectul de raport am propus uh, această idee pe care a menționat-o și doamna Ladford. Eu aș spune să le dăm o șansă transferându-i provizoriu pe lista existentă și liberalizarea vizelor să se aplice doar când îndeplinesc criteriile rămase. Nu vom mai pierde timp suplimentar dacă... Deci nu ne vom mai apuca să revizuim legislația. Și aș vrea să fac apel la Comisie să trimită o misiune de experți în Bosnia-Herzegovina cât mai repede care să încheie evaluarea la începutul anului viitor. Aș vrea de asemenea să subliniez că uh, și Albania a făcut progrese, a îndeplinit toate criteriile în legătură cu securitatea pașapoartelor și a emis 155.000 de pașapoarte biometrice din iulie și până acum. A făcut progrese suplimentare în domeniul migrației ilegale, a ordinii publice și a securității și a drepturilor cetățenilor. Aș vrea să mai adaug câteva fraze despre Kosovo este singurul stat din Balcanii Occidentali care este lăsat pe din afară în procesul de liberalizare a vizelor. Nu știu dacă avem timp să găsim o soluție care să respecte poziția tuturor statelor membre și cred că trebuie să găsim o soluție pentru cei din Kosovo, chiar dacă va fi greu. Trebuie să angajăm Kosovo în procesul de liberalizare a vizelor. Aș vrea să mai spun că eu vin din Slovenia și că Balcanii Occidentali sunt un fel de puzzle și dacă o bucățică din puzzle lipsește, întreaga imagine va fi distorsionată, riscând să se ajungă la o divizare și mai mare a regiunii. Aș vrea să mai spun că vorbim acum despre dreptul cetățenilor de a călători, un drept fundamental. Și aș vrea să închei mesajul acesta cu uh, o scrisoare pe care am primit-o de la un student dintr-un orășel care nu se află departe de Slovenia și mi-a scris că din cauza frontierelor închise, îi se pare că Slovenia este la secole distanță și că pentru tineri este foarte greu să vadă că tinerii din țările vecine pot să călătorească liber, iar în timp ce ei rămân ostatici în Balcani. Cred că acum e momentul să transmitem un mesaj puternic tuturor cetățenilor din Balcanii Occidentali, să le arătăm că și ei au dreptul să călătorească liber în Europa. Mulțumesc! Grazie. Abbiamo una Mulțumesc. mai mulți colegi au cerut să ia cuvântul și am să vă rog să nu vorbiți foarte mult ca să poată toată lumea să ia cuvântul. Doamna Pac. Domnule președinte, stimați colegi, ceea ce privește liberalizarea vizelor, această temă nu are nimic de a face cu uh, discuția privind extinderea Uniunii Europene. Gândiți-vă că pe vremea când exista în continuare Iugoslavia, toți cetățenii iugoslavi puteau să călătorească. Nu se confruntau cu uh, problema cu care se confruntă în momentul de față. Haideți să facem o diferență clară între capacitatea statelor din Balcanii de Vest de a se de a deveni membre ale Uniunii Europene și uh, posibilitatea oferită lor sau cetățenilor de a călători mi se pare că nu trebuie să facem niciun fel de diferență când vine vorba de tratamentul aplicat statelor. Adică dacă Serbia și Muntenegro nu îndeplinesc toate criteriile, atunci ele trebuie să fie uh, privite în aceeași manieră, în același context, ca și celelalte state care nu întrunesc toate criteriile stabilite. Dacă Bosnia-Herzegovina și Albania uh, Uh, nu au îndeplinit toate standardele menționate, atunci trebuie să spunem lucrul acesta. Însă e, ad- e adevărat faptul că au făcut mari progrese din iulie încoace. Și în ceea ce privește cele spuse despre Bosnia-Herzegovina și uh, Serbia, uh, dați-mi voie să adaug următorul lucru. Nu trebuie să uităm faptul că Albania este un stat foarte stabil, există un guvern de coaliție foarte stabilă care își dorește să, devi- să aducă uh, Albania în sânul Uniunii Europene. Au fost uh, eliberate mai mult de 150.000 de pașapoarte biometrice anul acesta. Uh, și cer comisiei să nu facă niciun fel de diferență în acest caz, pentru că uh, dacă se fac aceste diferențe, atunci încălcăm toate principiile europene. Albania și Bosnia-Herzegovina trebuie să fie tratate la fel ca și celelalte trei state, iar Kosovo, datorită situației speciale de acolo, cred că trebuie să fie ajutat într-o oarecare măsură, uh, lucru care se întâmplă prin uh, sau care este garantat prin uh, formulările amendamentelor înaintate. Prin urmare, sunt de părere că nu trebuie să facem așa cum este prevăzut în articolul 18, adică să nu cerem din nou comisiei ca anul viitor să demareze o nouă procedură legală. Nu, toate acestea, aceste lucruri trebuie să fie uh, spuse așa cum uh, uh, trebuie ele să fie spuse acum trebuie să spunem clar, dacă condițiile sunt întrunite, atunci aceste state pot adera la o anumită dată. Toate aceste discuții nu trebuie să fie din nou deschise, nu, trebuie doar să con- controlăm statele respective. Prin urmare, sunt împotriva amendamentului 18 și sper că Articolul 17 sau amendamentul 17 va fi votat. Vă mulțumesc, domnule președinte. La parola al colega Vigenin o Vigenin. Doamna Vigenin. Domnul Vigenin. Vă mulțumesc, domnule președinte cred că trebuie să trecem cât mai rapid la vot, domnule președinte. Suntem cu toții obosiți și uh, ocupați astăzi. Însă, dați-mi voie să vă spun uh, câteva cuvinte din partea raportorului din umbră a acestui raport. Îi mulțumesc doamnei Ladford pentru cooperarea pe care a întreprins-o cu reprezentanții Comisiei Libe. Cred că această cooperare a dus la uh, îmbunătățirea textului uh, Comisiei Libe. De asemenea, vreau să, să-i mulțumesc doamnei uh, Faiona, care este raportorul pentru Libe, și dați-mi voie să spun că trebuie să includem toate statele uh, menționate de către Comisie în comunicarea sa. Nu cred că trebuie să repet toate lucrurile care au fost deja spuse. Câte ceva despre Kosovo însă. Am dorit să avem o poziție mult mai nuanțată cu privire la acest stat. Ce înseamnă lucrul acesta? Cel puțin grupul nostru parlamentar nu este dispus să sprijine amendamentul numărul 7. Vă cerem sprijinul pentru amendamentul 5, uh, pe de altă parte. Acest amendament cred că este un compromis care poate fi uh, sprijinit de efectivul întreg al membrilor Comisiei uh, AFET. Cred că amendamentul 5 este cel care poate primi susținerea noastră a tuturor, spre deosebire de alte amendamente mai controversate. Cred că trebuie să oferim Bosniei Herțegovinei și Albaniei șansa aceasta. Asta pornind de la, de la toate toate progresele înregistrate în, în cele două state din vară încoace. Liberalizarea vizelor este o temă la aflată aproape de inima cetățenilor din uh, aceste state. Și aceste state trebuie să fie incluse în, uh, în documentele noastre, în listele noastre, cât mai rapid cu putință. Domnul președinte, doar o clarificare mai întâi de toate. În momentul în care vă dau cuvântul, nu aveți dreptul să începeți a discuta cele uh, care ar putea fi spusă de către colegi. V-aș ruga să vă rezumați la subiectul pe care îl discutăm în momentul de față și anume amendamentele, să nu reîncepem întreaga discuție, discuție care a fost deja purtată. Domnul Taylor, vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Asta cu atât mai mult cu cât înțeleg că vom uh, trece imediat la vot ca cetățen, cetățean al fostei Iugoslave, Iugoslavii, vă pot spune că în urmă cu 20 de ani ne era foarte facilă călătoria la Graz, Trieste sau Veneția. Era ușor să ajungem în aceste zone. Nu era ușor pentru noi să călătorim în Budapesta, la Budapesta sau București, etc. Ce vreau să spun prin acestea? Pe vremea respectivă, cetățenii Iugoslaviei puteau călători liber în uh, Europa de Vest. Ce facem acum? Ne reîntoarcem practic la respectiva uh, situație. Încercăm să le permitem uh, tinerilor să simtă cum, să simtă situația care era dominată, dominantă în urmă cu 20-25 de ani. Practic, transmitem un mesaj cât se poate de clar cetățenilor regiunii și acest mesaj este foarte important. Prin urmare, propunerea mea este următoarea. În momentul de față ar trebui să renunțăm a ne mai gândi la toate problemele juridice legate de Kosovo. Trebuie să ne gândim la cetățeni, la indivizii aceștia vii uh, care trebuie să beneficieze de aceleași drepturi de care se, se bucură toți ceilalți cetățeni europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnul președinte. Din nou vă rog să vă concentrați asupra amendamentelor. Spuneți-ne care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acestea. I... Domnul Van Balen, vă mulțumesc, domnule președinte, apreciez uh, munca doamnei Latford dați-mi voie să spun că nu transmitem un mesaj doar statelor din Balcanii de Vest, ci tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Ne dorim să luptăm împotriva crimei organizate, terorismului și uh, migrației ilegale dacă toate aceste state vor, inclu- vor fi incluse în acest regim de liberalizare a vizelor, uh, trebuie să spunem clar faptul că niciun stat nu va beneficia de această liberalizare decât dacă îndeplinește toate condițiile necesare. Domnul președinte, Doamna Moțcut are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că discursurile doamnei Latford și doamna, doamnei Fiona sunt cât se poate de solide. Trebuie să facem uh, Uh, să transmitem un mesaj clar uh, celor din Bosnia-Herzegovina și celor din Albania. Trebuie să ne asigurăm că aceste state îndeplinesc criteriile necesare, însă nu trebuie să le excludem de la bun început, ci trebuie să le sprijinim în continuare. Trebuie să luptăm în, uh, împotriva democ- birocrației, însă în același timp aceste state trebuie să fie incluse pe listele uh, despre care vorbim doar în momentul în care sunt uh, uh, îndeplinesc toate condițiile necesare. Domnul Cacin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă amintesc care este rolul uh, Parlamentului European. Noi trebuie să creăm dinamism la nivelul regiunii. Este foarte important ca Parlamentul European să contribuie la crearea unor uh, precondiții, să le spunem așa, pozitive la nivelul statelor uh, individuale. Doar în acest fel putem uh, sprijini forțele pro-europene din regiune. Acesta este obiectivul nostru. Se pare că uh, Bosnia-Herzegovina este cazul cel mai problematic. Acest stat poate face progrese într-un, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Vreau să salut munca depusă de doamna Latford și de doamna Fion. Ce aș dori eu să menționez? Vreau să mă refer la faptul că cele menționate în amendamentul 2, uh, recital, uh, comentariul 4, sunt deosebit de importante. Albania se poate alătura, ni se poate alătura rapid, însă, în același timp, este foarte important faptul că nu mai putem să ne permitem să ignorăm Kosovo. Trebuie să recunoaștem Kosovo și cetățenii săi nu ca stat neapărat, ci trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt asigurate. Mă refer la libera circulație a cetățenilor kosovari nu trebuie să îi lăsăm la o parte tocmai pe cetățeni și drepturile care le revin lor. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă rog să fiți uh, subcinți pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Tocmai de aceea vă cer înțelegere. Doamna Madlena are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, voi fi subcint. Am uh, auzit că vizele practic contrazic acest principiu al liberei circulației. Uh, liberei circulații. Cetățenii ar trebui să, să aibă dreptul la circula într-o manieră cât se poate de liberă. În ceea ce privește Albania și Bosnia și liberalizarea vizelor, e un, un semnal pozitiv. Un cetățean uh, normal uh, poate primi uh, o viză în cazul în care o solicită. Colega Sivec, la parola. Domnul Sivec. Domnule președinte, am citit uh, ordinea de zi pe care am adoptat-o la începutul reuniunii și trebuie să vă spun că N-am văzut uh, să figureze discuția asupra raportului și asta facem acum. Votul electronic ne obligă să rămânem în sală atât timp cât uh, este prevăzut un vot. Trebuie să finalizăm uh, acest aspect și să votăm, să trecem la vot. Nu trebuie să discutăm. Altfel, trebuie să schimbăm ordinea de zi. Alor, come detto... Așa cum am spus mai devreme, într-adevăr, Este dificil să ne asumăm un rol de cenzori în fața unor colegi cărora totuși le-am cerut să se exprime numai asupra conținutului amendamentelor. Dacă întreaga comisie este de acord, putem să trecem imediat la vot. Vă cer să ridicați mâna dacă sunteți pentru un vot imediat. Cine este pentru? Doamna raportor dorește să ia cuvântul? Da, un răspuns foarte rapid care se adresează domnului Van Balen și un uh, răspuns parțial și la ultima contribuție. Ați spus că uh, exonerarea de vize uh, ar fi prea favorabilă criminalilor și teroriștilor. Însă aici nu este vorba despre scutire de vize fără ca țările respective să îndeplinească criteriile cerute. Este vorba despre controlul imigrației, este vorba despre ordinea publică, despre siguranța publică, despre cooperarea în materie penală și în materie de uh, aplicare a legii. În uh, Marea Britanie, când uh, am uh, uh, acordat dreptul de liberă deplasare între Irlanda și Marea Britanie, ne-am dat seama că această liberă circulație nu se poate uh, interzice. E vorba și de cooperarea între serviciile de poliție și de lupta împotriva terorismului. Deci nu e vorba în niciun mod despre o slăbire a criteriilor care trebuie îndeplinite. Dragi colegi, repet, ceea ce v-am uh, cerut înainte acestei intervenții. Dacă majoritatea Comisiei pentru Afaceri Externe estimează că trebuie să procedăm imediat la vot, vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru un vot imediat? Cred că rezultatul este evident și vom proceda imediat la vot. Nu cred că uh, arăt o lipsă de politețe dacă nu dau cuvântul colegilor care figurează în continuare pe lista mea. Să trecem uh, la vot pentru amendamentul 17. A fost uh, depus de doamna Ludford. Cine este pentru? Cine este contra? se adoptă. Amendamentul 18, 19, Ladford, cine este pentru? Pentru 19, amendamentul 19. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să facem o verificare electronică. Vot electronic. Votul este deschis. Sau s-a deschis votul? Pe ce votați? Vă abțineți sau nu? Da, este cineva care are o problemă. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se respinge. Un colega s-a exprimat în mod negativ. Trecem la amendamentul numărul 7, tot al doamnei Latford. Votul s-a deschis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Doriți o verificare? În regulă. Să trecem la votare electronică. Votul s-a închis. Se adoptă. Sorry. Last one. Ah. Allora si aggiunge un voto favorevole. Îmi spuneți că aparatul dumneavoastră nu funcționează și ați votat pentru, oricum se, s-a adoptat amendamentul. Abbiamo una favore una contrario, sì. quindi è adottato. Lo deve dire. Eh, abbiamo un voto in Avem un vot în plus pentru și un vot în plus împotrivă. Cum poate să spună că a votat împotrivă și că aparatul n-a funcționat, fie una, fie alta? Oricum, este un vot în plus împotrivă și un vot în plus în pentru se adoptă. Puteți să ne explicați pe ce votăm? Despre ce votăm? Pentru că cred că am o problemă cu aparatul. Președintele, suntem la amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cred că trebuie să verificăm. Verificare electronică. Vă rog să vă luați cartelele. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Look at I have my card now. Thank you. And am primit acum cartela, însă aparatul colegului meu nu merge. Și el este pentru. Solo per registrare la volontà del E vorba numai despre înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, dar acesta nu schimbă rezultatul. Să trecem la amendamentul numărul 9. Amendament oral. Vă rog să îmi spuneți cine este pentru, cine este împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. Amendamentul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? În orice caz se respinge. Îmi cereți uh, o verificare electronică, atunci să facem acest lucru, vot electronic. Electronică. Chiudiam il voto. Votul se închide. Se respinge. Ajungem acum la amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Acum Doamna Ledford dorește să intervină. Da, am spus și mai devreme, înainte de vot, problema Kosovo este una delicată și am, uh, v-am cerut indulgența în ceea ce privește exprimarea finală, formularea finală. Amendamentele, amendamentul 7 și amendamentul 4 s-au referit la asta. Vă rog să nu introducem amendamentul 7, ca să nu se poată face nicio interferență la, pentru votarea finală asupra acestui aviz. Vă asigur că vom uh, găsi o formulă care să includă toate punctele sensibile. Deci, vă rog să vă alăturați acestui aviz. Sigur, fiind conștienți că opiniile sunt destul de împărțite. Uh, oricum, avizul va fi votat și în Libe și în... Uh, și raportul fictiv. Președintele, acum votul final. Tot prin uh, votare electronică. Votul s-a deschis. Am la Votul s-a închis. Avizul se adoptă. Vă mulțumesc pentru colaborare. E congratulațiune la colega Latford. Și o felicit pe doamna Latford. Opinione. Eh, no. non posso, fare, posso chiudere la parola, non so cosa dicevo. Questo voto Bene. L'onorevole Muniz. Ha chiesto. Eh, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Sì. Doamna Muniz a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să protestez ținând cont de ceea ce s-a întâmplat mai devreme. Ați dat cuvântul anumitor membri ai comisiei noastre, însă nu tuturor membrilor, cel puțin ultimelor persoane de pe listă. Când acceptăm o dezbatere, trebuie să o acceptăm în întregime și să nu ne oprim la mijlocul drumului. Mi se pare un demers de discriminare și mă simt victima unei nedreptăți. Era vorba să explicăm amendamentele, amendamente uh, diferite și aș vrea să profit de ocazia acum pentru a spune că două dintre amendamentele privind Kosovo nu aveau ca obiectiv să nege posibilitatea de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii din Kosovo, ci era vorba numai despre o precizare a autorităților competente pentru negocierea acordării acestor vize. Nu este vorba despre uh, cetățenii din Kosovo, ci despre autoritățile țării. Autorități care gestionează și eliberează aceste vize. Uh, Consiliul de Securitate al, Național, al Națiunilor Unite, în rezoluția SEA 244, se pronunță asupra acestui fapt. Nu am avut ocazia să ne op exprimăm opoziția, nu am putut să protestăm, tocmai din cauza modului în care ați condus dezbaterile, domnule președinte. Am notat remarcile dumneavoastră fusese anunțate mai multe intervenții care însă redeschideau o dezbatere care nu trebuia redeschisă și am cerut majorității să se exprime. Aceasta este democrația, doamnă. Da, dar acest lucru trebuia să-l faceți la început sau la sfârșit, dar nu la mijloc sau în cursul intervențiilor, pentru că unele persoane au apucat să se exprime și altele nu. Am luat notă, însă cred că uh, comportamentul meu, spune domnul președinte, a fost cel adecvat. Să trecem la următorul punct um, de pe ordinea de zi, schimb de vedere asupra rezultatului uh, referendumului din uh, uh, Irlanda pentru adoptarea tratatului de la Lisabona. Președintele Albertini a considerat că este necesar să înscriem această dezbatere privind rezultatele referendumului din Irlanda pe ordinea de zi, înainte să intrăm în detalii și înainte să vorbim despre un serviciu european de acțiune comună. Foarte pe scurt, aș dori să vă prezint o, uh, o, un um, comentariu legat de rezultatul referendumului. Uh, diferitele opinii sunt reprezentate astăzi aici în ceea ce privește acțiunile, uh, instituțiile actuale și instituțiile uh, viitoare ale Uniunii Europene, dar suntem cu toții de acord că democrația este valoarea cea mai importantă și că trebuie să respectăm opinia populară care s-a exprimat în cadrul acestui referendum. Este punctul nostru de plecare și pornind de aici putem să uh, începem să lucrăm la îmbunătățirea funcționării instituțiilor. Cred că trebuie de asemenea să analizăm etapele uh, care urmează ultimele etape ale procesului de ratificare a tratatului, ceea ce uh, necesită o atitudine pragmatică și flexibilă pentru a evita întârzierile suplimentare în ratificarea tratatului. Cred că sunteți uh, cu toții la curent cu atitudinea președintelui ceh, domnul Klaus, care nu are intenția de a semna actul de ratificare al, uh, adoptat de către cele două camere ale Parlamentului ceh. Se pare că președintele Klaus dorește să aștepte uh, rezultatul recursului depus de mai mulți senatori în fața Curții Constituționale din Cehia, ceea ce poate provoca o întârziere de câteva săptămâni sau de câteva luni pentru uh, intrarea în vigoare a tratatului. Mi se pare așadar adecvat în stadiul actual al uh, discuțiilor și ținând cont de dezbatele din sesiunea plenară din această săptămână, mi se pare așadar potrivit să discutăm acum în perioada de tranziție în care ne găsim, în calitate de comisie de afaceri externe. Voi da, în primul rând, cuvântul coordonatorilor sau reprezentanților lor pentru a uh, trece la un plin de schimb de opinii. Prima întrebare este modul în care vom reuși să garantăm buna funcționare a instituțiilor și mai ales a, com a comisiei, ținând cont de noile aspecte instituționale introduse de Tratatul Constituțional. Tratatul de la Nisa prevede o reducere a numărului de comisari care va, vor trece la 26, în timp ce tratatul de la Lisabona menține principiul unui comisar pentru fiecare stat membru în funcție de decizia Consiliului European. Unele voci sugerează următoarea soluție desemnarea comisiei, a noii comisii și a înaltului reprezentant pe baza tratatului actual, fără să așteptăm intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Statul membru care nu are comisar va fi în mod automat cel care va desemna înaltul reprezentant. În această ipoteză, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla în momentul intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. va avea loc o remaniere a portofoliilor, o demisie a mm, comisarului responsabil de afaceri externe. Este o problemă pentru Parlament pentru că ă, competențele comisarilor sunt evaluate în funcție de portofoliile pe care le primesc. Așadar, trebuie să preconizăm aici un nou vot de încredere în caz de remaniere și trebuie să vedem care ar fi modalitățile de numire ale înaltului, a înaltului ă, reprezentant se va face o audiere la Parlamentul European înainte de intrarea în vigoare a tratatului? Iată o întrebare pe care vă adresez și care cred că merită uh, reflexie. Merită să reflectăm la ea. O să vă dau acum cuvântul. O să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină și o să vă ascult cu foarte multă uh, atenție, începând cu doamna Metz. Uh, thank you, President. Thank... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, în numele colegilor din grupul meu, aș vrea să-mi exprim uh, bucuria față de rezultatul referendumului din Irlanda, cu peste 67% uh, de voturi pentru. Este într-adevăr un succes răsunător pentru Europa și este paradoxal faptul că populația irlandeză a realizat pe deplin cât de important este să fii membru al Uniunii Europene și și-a dat seama de acest lucru tocmai din cauza crizei economice și financiare care a fost atât de profundă. Se pare că această criză a jucat un rol decisiv în faptul că ei s-au răzgândit și au hotărât să susțină tratatul de la Lisabona. Putem doar să mai sperăm acum că statele mem cele două state membre care încă nu au uh, semnat, nu au ratificat, nu, a, nu au se contrasemnat textul care a fost ratificat de parlamentele respective, o vor face cât se poate de repede și că tratatul va putea să intre în vigoare. Domnule președinte, nu știu sigur dacă ați înțeles, dacă am înțeles bine ce ați spus, dacă doriți să-mi prezint chiar acum uh, opinia cu privire la Serviciul Comun de Acțiune Externă sau dacă doriți să mai aștept câteva minute până când se desfășoară primul schimb de opinii cu privire la tratatul de la Lisabona. Spuneți-mi, vă rog, ce doriți. Mai departe, în legătură cu tratatul de la Lisabona, este clar că de îndată ce va intra în vigoare, vor uh, apărea câteva schimbări majore, cele mai importante, fiind, în primul rând, că distinția dintre cei trei piloni va dispărea, ceea ce este extrem de important. Va exista, vor exista mult mai multe voturi cu majoritate calificată și mai ales în domeniul politicii uh, externe și de securitate se vor uh, îndeplini cele mai multe schimbări. Se va crea în primul rând funcția de președinte al Consiliului European, care va reprezenta Uniunea Europeană pe scena internațională la nivelul de șef de state și de guverne se va crea funcția de înalt reprezentant pentru politica externă și de securitate și acesta va fi în același timp vicepreședintele Comisiei. Nu știu dacă vom reuși să găsim o personalitate unică care să întrunească toate aceste calități, Asta este altă poveste, însă legătura dintre funcția de înalt reprezentant pentru politică externă și de securitate comună și cooperarea foarte strânsă cu Consiliul, pe de o parte, și funcția de vicepreședinte al Comisiei, pe de altă parte, este foarte interesantă. Și probabil că va permite să se um, umple o lacună pe care am putut-o constata până acum. Până în cele din urmă se va crea și un serviciu de acțiune externă european și voi intra în amănunte peste câteva momente. Însă, evoluția, ca să folosesc un termen neutru deocamdată, dezvoltarea unei diplomații reale europene va fi una dintre marile schimbări din anii următori. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Broc a cerut cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a face câteva comentarii. Trebuie să recunosc că acest rezultat, 67,1% de voturi pentru tratatul de la Lisabona, reprezintă un uh, mesaj important oferit nu doar irlandezilor, ci mai degrabă de către irlandezi întregii Uniunii Europene. Dacă discuția va reuși să clarifice toate uh, problematicile tratatului de la Lisabona, este evident, uh, ne dăm seama în momentul de față că cetățenii vor vota în favoarea sa. Uh, exemplul Irlandei este grăitor în acest uh, sens. Am uh, avut toate acele plângeri legate de tratatul de la Lisabona la ultimul referendum, însă am reușit să demonstrăm că toate aceste neînțelegeri sunt pur și simplu neînțelegeri. Am ajuns la o nouă discuție cu irlandezii, am luat în considerare toate problemele menționate de, de către Irlanda și uh, nici măcar nu a trebuit să, să schimbăm, să modificăm, să amendăm tratatul de la Lisabona, ci doar a trebuit să explicăm ce ne dorim noi prin acest uh, tratat. Ca rezultat al discuției uh, purtate cu Irlanda am văzut rezultatele uh, referendumului. Așadar, observăm că trebuie să purtăm discuții pe toate aceste teme de vineri încoace. Tratatul este ratificat, cel puțin la nivelul parlamentelor, în toate statele membre. Există acum uh, problema legată de semnătura neacordată de către doi președinți de, de stat membru. Mă bucur foarte mult de veștile primite din Polonia. Am auzit că președintele Kaczynski uh, se va ține de cuvânt cel puțin așa ne-a, ne-a, ne anunțat. El a promis că va semna tratatul de la Lisabona după referendumul, după obținerea referendumului, uh, rezultatelor referendumului din Irlanda. Ne așteptăm la lucrul acesta, prin urmare nu mai trebuie să purtăm discuții cu, cu Polonia, însă uh, trebuie să așteptăm ca acești președinți să semneze tratatul de la Lisabona, mai așteptăm și rezultatul uh, Uh, oferit de către Curtea Constituțională din uh, Cehia și sperăm că acesta va fi unul pozitiv. Prin urmare, ne așteptăm ca și președintele ceh să ratifice, să semneze acest tratat. Nu ne mai așteptăm la cine știe ce probleme și, prin urmare, presupunem că tot acest proces de semnare, ratificare nu va mai dura prea mult, nici în Polonia și nici în uh, Cehia. Prin urmare, ne așteptăm ca tratatul de la Lisabona să intre în uh, vigoare la finele anului. Dați-mi voie să mai menționez un, uh, un lucru uh, cu care m-am ocupat în ultimele zile. Se pare că există o scrisoare din partea unui lider al opoziției dintr-un stat care a ratificat deja tratatul de la Lisabona. Această scrisoare a fost adresată unui alt uh, Uh, stat membru, de fapt unui alt președinte al unui stat membru, iar prin respectiva scrisoare se cere ca respectivul președinte să nu uh, contrasemneze tratatul de la Lisabona, chiar dacă el fusese ratificat de către Parlament. Cum se poate ajunge la o astfel de situație? Cum se poate ca un lider al unui uh, partid de opoziție din Franța, uh, Germania sau Olanda, etc., uh, să trimită o scrisoare unui președinte și să, să solicite nesemnarea de către respectivul președinte al tratatului, a tratatului. Aceasta este situația de fapt. Ne, ne dăm seama că ar putea fi reacția presei britanice. Tocmai din acest motiv, uh, fără a fi uh, supărați, uh, am putea spune în cursul discuției noastre că problema aceasta este una a liderului respectiv al opoziției. Și sunt absolut convins că președintele Klaus nu se va lăsa influențat de o astfel de scrisoare, de un astfel de mesaj. Și, prin urmare, pornim de la premisa că președintele Klaus va semna tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește uh, situația la nivelul comisiei, toate aspectele sunt uh, reglementate de tratatul de la Lisabon, de la Nisa, îmi cer scuze. Așadar, tratatul de la Nisa este în continuare în vigoare. Uh, pornind de la termenele pe care le mai avem uh, la dispoziție, e clar că procesul de alegere a comisarilor va trebui să, să urmeze um, formula prezentată de tratatul de la Nisa. Uh, sperăm ca până la finele uh, anului comisia să fie deja formată. Mai avem problema înaltului reprezentat, această procedură ar, ar putea fi uh, amânată uh, într-o oarecare măsură, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim la faptul că acest înalt reprezentant va trebui să fie vicepreședinte al comisiei în același timp. Deci, prin urmare, el trebuie să fie tratat ca orice alt comisior, comisar. Prin urmare, trebuie să fie și el numit, uh, la fel ca și alții, uh, ceilalți comisari, de către un stat uh, membru. Însă, în momentul de, de față, situația nu este neapărat problematică. Prin, cred că Parlamentul European ar trebui să se gândească la tocmai recomandările făcute de doamna Neitz în ceea ce privește uh, Um, în altul reprezentant și, de asemenea, Serviciul Comun, Comun de Acțiune Externă. Um, și, și cam atât. Acesta ar trebui să fie subiectul discuției noastre. Vă mulțumesc. Grazie multe. Mulțumesc mult, domnule Brock. Are cuvântul doamna Meyer. Me parece que es el colega, <clears throat> el colega Meyer. Se pare că este vorba de domnul Meyer. În primul rând, nu trebuie să uităm că este a doua oară când poporul irlandez a votat și prima dată spusese nu. De data aceasta a spus da. Așadar aș vrea să vă rog, dragi colegi, să observați că dacă ar fi zis încă o dată nu, ar fi fost obligat să mai voteze și a treia oară. Sunt cam ciudate regulile acestea. Avem o arhitectură foarte complexă în Uniunea Europeană. Aș dori să formulez o critică din partea unui grup politic care nu este un grup eurosceptic, ci este un grup euroexigent. Am ajuns la următoarea concluzie. Dacă dorim ca Europa să aibă un viitor, ea trebuie să se sprijine pe baze strict democratice, respectând voința cetățenilor. Iar în acest caz, poporul irlandez a fost ținta unei cea de, unei a doua campanii. Și în această campanie, Comisia Europeană și întreprinderile irlandeze au investit sume foarte mari în sufocarea celor care erau pentru nu. Așadar, condițiile nu au fost deloc egale. Și în acest context considerăm că arhitectura europeană este cât se poate de greșită. Dacă vrem să construim un spațiu comun cu adevărat, este nevoie de implicarea reală a cetățenilor în această arhitectură, punându-se mai mult accentul pe egalitate și pe aspectele sociale. Noi credem că strategia de la Lisabona, care este în vigoare la ora actuală și care ar trebui să permită atingerea a 3% creștere economică, 20 de milioane de uh, locuri de muncă noi și investiții majore în cercetare și inovare, aceste obiective, deci, nu sunt atinse și ne aflăm astăzi în cea mai rea situație în care s-a găsit Europa din 1930 încoace, în ceea ce privește rata șomajului și uh, rata de creare de locuri de muncă. Așadar, de ce a eșuat strategia de la Lisabona? Nimeni nu-și asumă răspunderea și eu vreau să vă întreb dacă ne găsim în această situație Tratatul de la Lisabona laudă meritele unui sistem care este cel responsabil de această recesiune, de articolele de la 43 la 49. Dacă hotărârile Curții de Justiție autorizează dumpingul social, ceea ce contravine tuturor valorilor noastre sociale, articolele 43 și 49 reprezintă sinteza spiritului Tratatului de la Lisabona o piață lipsită de orice fel de reglementări și împotriva Europei sociale. Iată ce trebuie să dezbatem. Nimeni nu-și asumă răspunderea, deci în numele grupului nostru noi l-am întrebat pe domnul Durao Barroso, înainte de realegere, de ce nu își asumă răspunderea pentru eșuarea strategiei de la Lisabona? El ne-a răspuns cât a putut de sincer, a spus că nu se simte responsabil pentru că politica economică a Statelor Unite ale Americii este cea care este răspunzătoare. De parcă la Washington s-ar dicta politica de la Bruxelles. Americanii au uh, estimat și ei până la urmă că cea mai bună soluție pentru orice piață este să nu o reglementezi. În tratatele noastre, tot ce este prevăzut se îndepărtează din ce în ce mai mult de o Europa mai socială. Mai multă Europa, da, dar mai multă Europa socială. Și în ceea ce privește politica externă, aș dori să critic atitudinea secretariatului care ne-a prezentat ieri un document privitor la serviciul extern cu un termen de depunere al amendamentelor care este mâine. Mi se pare inacceptabil. Raportul referitor la serviciul extern al Uniunii Europene nu poate să fie rezolvat în 48 de ore. Nu se poate să ni se ceară să luăm poziție pe termen atât de scurt. Așadar, dorim să criticăm categoric acest mod de a lucra. Avem nevoie de mai mult timp pentru că e vorba de un subiect foarte important. Și în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, dorim ca nu uh, administrația americană să fie cea care ne stabilește ordinea de zi în funcție de succesele și eșecurile republicanilor și democraților. Uitați-vă ce se întâmplă în Polonia. Un guvern spune da, unul spune nu și noi ce facem până la urmă în domeniul politicii externe? Cred că este cazul să punem capăt acumulării de arme de distrugere în masă. Trebuie să luăm poziție în domeniul dezarmării. Politica noastră externă trebuie să fie una autonomă. Trebuie să joace un rol important în cadrul politicii internaționale pe baza obiectivului dezarmării totale obiectivul lui Willy Brandt, care datează de pe vremea confruntării dintre blocuri, însă rămâne încă obiectivul politicii noastre externe, dezarmarea totală în loc de militarizarea securității. Asta cere tratatul de la Lisabona, în parte. Haideți să ne distanțăm de eurosceptici. Noi ne distanțăm de ei, nu suntem eurosceptici, însă, cum spuneam, suntem euroexigenți. exigenți toată arhitectura actuală nu reprezintă o procedură care să ne permită să îndeplinim visul lui Victor Hugo din 1848, visul Statelor Unite ale Europei, Federația Statelor Europene. Vom continua să fim cât se poate de exigenți, cerând să se respecte procedura de ratificare a tratatului de la Lisabona, dacă va fi ratificat de cei care nu au făcut-o încă. Și va trebui să fim vigilenți și să ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Marea Britanie. Pentru că uh, Partidul Conservator pune probleme acolo și el tocmai își desfășoară congresul acum în Marea Britanie. Vreau să mai critic încă o dată secretariatul care ne-a prezentat ieri un document punând termenul de depunere a amendamentelor mâine. Vă mulțumesc! Grazie per l'intervento. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lunacek. Domnul președinte, voi empezar solamente... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep în spaniolă ca să îi răspund uh, domnului Meyer. Spuneți că dumneavoastră, cei de la GUE, sunteți euroexigenți și nu eurosceptici, dar nu sunteți singurii. Și verzii uh, au cerut întotdeauna mult mai mult decât ce li s-a prezentat. Iar tratatul de la Lisabona și faptul că în Irlanda s-a votat pentru acesta arată că în viitor vom putea avea mai multă democrație. Știu că nu sunteți de aceeași părere cu mine, însă eu susțin faptul că prin tratatul de la Lisabona vom avea mai multă democrație în Europa. Parlamentul nostru va avea mai multe drepturi și întotdeauna mă uimește când văd că dumneavoastră, care sunteți deputați europeni, vă opuneți acestui tratat. Însă am mai discutat și voi continua în engleză. Sâmbătă uh, votul din Irlanda s-a desfășurat bine și uh, eu și cu colegii mei de la Verzi, EFA, am fost foarte mulțumiți. Pentru că de această dată, a doua oră când s-a votat în Irlanda, majoritatea cetățenilor au spus da și au votat, de fapt, pentru sporirea democrației în Europa. Chiar eu am fost luni în Irlanda ca să îi susțin pe și de acolo în campanie și cred că marea diferență față de prima dată când s-a votat a fost că de data aceasta instituțiile, partidele de la guvernare, dar și alții, și, de exemplu, sindicatele, au luat problema în serios. Cred că prima dată marea problemă a fost că cei care erau pentru s-au lăsat pe tânjală și s-au gândit că va merge bine oricum și nu-i nevoie să facă nimic. Asta a fost una și cred că în al doilea rând, ceea ce este revoltător sau nu foarte logic argument prezentat de cei care erau împotrivă a fost demontat de partizanii tratatului. Pentru că dacă cunoști tratatul, știi foarte bine că aceste argumente sunt total nefondate. Era, de exemplu, un argument care spunea că salariul minim va scădea la 1 euro și 84 de cenți. Nu știu cine poate să vină cu un astfel de argument însă era pe afișe, pe stradă, se scria peste tot că salariul minim va crește la 1,84 euro. Ce e bine este că uh, oamenii nu au crezut aceste argumente și mă bucur că s-a întâmplat așa. După cum am mai spus, ce este important este că cei care au fost pentru tratat și pentru Uh, apartenența la Europa au fost foarte puternici și mai ales tinerii au susținut această poziție. A fost un grup de tineri care au făcut o campanie pentru și argumentul lor a fost că noi facem parte din Europa. Sigur că și criza economică și financiară i-a făcut să se simtă ca făcând mai mult parte din Europa. Dar a fost foarte importantă această idee. Facem parte din Europa, chiar dacă nu ne place uneori. Foarte mulți uh, critică anumite aspecte, dar în fine. În ceea ce privește ce facem mai departe, unii dintre colegii mei au vorbit deja despre aceasta. Președintele Kaczynski a spus că va semna, ceea ce mă bucură. În ceea ce îl privește pe domnul Klaus, mai avem uh, mult de drum de parcurs, iar cei din Parlament care au legături cu el, poate că îl vor ajuta să ia decizia de a semna. Știu însă că e dificil de convins. În ceea ce îl privește pe domnul Cameron din uh, Marea Britanie și conservatorii, am fost în Anglia în weekend și m-am uitat la televiziunile de acolo și din Congresul Conservatorilor am avut impresia că domnul Cameron, Cameron a lăsat-o un pic mai moale și a spus că nu vrea să influențeze pe niciun șef de stat din nicio altă țară. Deci sper că această abordare a domnului Cameron uh, și scrisoarea pe care a trimis-o domnului Klaus nu va fi până la urmă aprobată de conservatori pe termen lung. Domnul Brock a descris situația din Germania, din Austria sau uh, a vorbit și de liderii opoziției și de relația cu regina. În fine, va fi interesant de urmărit. În ceea ce privește serviciul diplomatic comun, vom discuta această chestiune mai târziu și eu cred că avem aici o mare șansă, lăsând la o parte democratizarea și afirmarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale, care vor fi mai active, și de asemenea și cetățenii prin inițiativa cetățenească, care va fi foarte utilă, mai ales în statele în care uh, euroscepticismul este destul de mare, cum se întâmplă în țara mea. Așadar, toate acestea vor mobiliza cetățenii și uh, poate ei vor lua poziție prin această inițiativă. Eu sper ca uh, afacerile externe și rolul jucat de Uniunea Europeană în lume să fie mai puternice și să avem un glas mai puternic pe temele pe care eu și noi le susținem. Drepturile omului, prevenirea conflictelor, care este stipulată în tratatul de la Lisabona ca făcând parte din afacerile externe. Nu e vorba doar de chestiunile militare, ci de prevenirea conflictelor și cred că acest Parlament trebuie să se concentreze pe această temă pe viitor. Așadar, acestea sunt subiectele pe care eu aștept să le uh, vedem evoluând cu nerăbdare și sper că în Parlament le vom susține. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și domnul Pötering are cuvântul. Um- Domnule președinte, Doream uh, să mă, să mă refer la raportul doamnei Knights, însă, mai întâi de toate, dați-mi voie să mă refer la cele spuse de domnul Brock. Se referea la liderii opoziției din Marea Britanie. Mai întâi de toate, trebuie să ne gândim la dimensiunea comportamentului acestei uh, persoane. Această persoană dorește ca Regatul Unit să își retragă cuvântul dat prin urmare, Parlamentul a votat, uh, de asemenea, regina a semnat, iar acest uh, personaj își dorește să se organizeze un nou referendum, adică își dorește ca Regatul Unit să își încalce cuvântul dat. Dacă e adevărat faptul că această persoană a trimis o scrisoare președintelui uh, Cehiei, e bine, această acțiune uh, ar, uh, în cazul în care uh, i se va da curs, va reprezenta o încălcare a deciziei Curții Constituționale din, uh, din uh, Cehia. O încălcare comisă de către președintele uh, ceh. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla în Marea Britanie dacă o astfel de acțiune s-ar petrece acolo. A, o astfel de manieră de comportament, dați-mi voie să spun, că reprezintă o încălcare nu doar a dreptului european, ci este și o nouă formă de imperialism. Și asta deoarece în 27 uh, de state membre ratificarea tratatului de la Lisabona este practic încălcată, este întârziată de către o astfel de acțiune. Și prin urmare, uh, cred că trebuie să, să ne spunem părerea cât se poate de clar vis-a-vis -vis de această scrisoare. În ceea ce privește raportul doamnei Knights, am uh, un comentariu. Acest aviz mi se pare extraordinar, însă trebuie să spunem că acest serviciu extern trebuie uh, nu știu dacă, dacă mă înțelegeți, dacă aveți, dacă dispuneți, doamnă Knights, de, de interpretare. Doamnă Knights, încă nu am avut posibilitatea de a-mi prezenta propriul text domnul Pötering, crezusem că deja luase, luase poziție vis-a-vis -vis de, de acest aviz. Dați-mi voie totuși să-mi continui intervenția. Am citit acest text cu mare atenție și aș dori să includem o formulare conform căreia Parlamentul European trebuie să fie reprezentat și în acest serviciu extern. Nu trebuie să fim excluși. Avem nevoie de oameni de legătură cu acest uh, serviciu extern, pentru că acțiunile serviciului extern sunt deosebit de importante. Dacă nu introducem această cerere de la bun început, atunci mai târziu va fi greu să introducem această prevedere. Așadar, ce vă cer eu? Uh, Parlamentul European trebuie să fie de asemenea uh, reprezentat în cadrul acestui serviciu extern. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnul președinte uh, îi rog pe colegii care doresc să ia cuvântul să se rezume la prima parte a dezbaterii noastre, adică să ne referim doar uh, la rezultatele referendumului din Irlanda. Mai apoi, doamna raportor ne va vorbi în uh, detaliu cu privire la aspectele interinstituționale ale acestui serviciu extern. Colegul Corcev are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. La fel ca mulți dintre antevorbitori, sunt deosebit de încântat de rezultatul obținut vineri în Irlanda. Sunt îngândat de faptul că cetățenii irlandezi au reușit să distingă, să facă o distinție clară între atitudinea pe care o au uh, vis-a-vis -vis de guvernul național și atitudinea pe care o au vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care are nevoie de o nouă viziune, are nevoie de un nou tratat, tratat și anume de tratatul de la Lisabona. Trebuie să nu uităm faptul că, bineînțeles, criza financiară și-a avut rolul său în uh, rezultatul obținut în în Irlanda. Dacă nu ar fi fost Uniunea Europeană, Irlanda ar fi dat faliment, la fel ca și Islanda. Tocmai eh, de aceea, tocmai de acest motiv, regăsim o mișcare pro-europeană și în Islanda în momentul de față. Cu toate acestea, sprijin ideea de oferirii unor unor avantaje uh, unor state membre pentru, a, pentru ca acestea să semneze anumite tratate noi. Mă refer, spre exemplu, la avantajele legate de sfera socială sau economică care au fost oferite Irlandei. Trebuie să nu ne gândim acum la ce se întâmplă cu comisia, dacă aceasta va fi formată conform tratatului de la Lisabona sau conform tratatului de la Nisa. Am înțeles că domnul Barroso va, de- va aștepta până când statele membre vor lua o decizie cu privire la procedura aplicată. Aș dori să-i uh, rog pe colegii polonezi și cehi din sală să ne spună câte ceva despre ce se întâmplă în state, uh, statele lor. Sunt sigur că Polonia sau președintele polonez va semna tratatul uh, în curând. În ceea ce privește cele ce se întâmplă în Cehia, mă refer la aceste încercări de, de de um, întârzierea semna, semnării tratatului de la Lisabona, e bine, consider că aceste acțiuni uh, vor eșua și, prin urmare, tratatul de la Lisabona va fi semnat, iar Comisia va putea fi formată conform procedurii stabilite în tratatul de la Lisabona. Doamna Nis uh, ne-a spus deja câte ceva despre serviciul extern al Uniunii Europene însă ne va oferi mai târziu mai multe detalii și vă, um, vă cer să-mi permiteți a lua și atunci cuvântul pentru a-mi spune poziția. În ceea ce privește avizul pe care l-am primit, uh, acest aviz se bazează pe o inițiativă a Comisiei sau uh, ce fel de, de aviz este? cât de critici, critică trebuie să fie atitudinea noastră vis-a-vis -vis de serviciul extern al Uniunii Europene. Domnul președinte, este vorba despre o, un aviz uh, oferit de o altă comisie. Domnul uh, Vigenin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că avem o dezbatere foarte generală în momentul de față. Poate ar fi trebuit să, să, aș, să fie așteptat uh, prezentarea serviciului extern uh, al Uniunii Europene. Însă, bine, putem discuta în continuare pe tema referendumului din uh, Irlanda. Noi uh, SND, suntem foarte încântați de ce s-a întâmplat în Irlanda, am sprijinit uh, referendumul din Irlanda, am uh, avut speranța că cetățenii irlandezi vor vota da la acest al doilea referendum. Am impresia că rezultatul obținut în Irlanda va influența Uniunea Europeană atât pe plan intern cât și pe plan extern. Uh, acest răspuns pozitiv va acordat de către irlandezi va pune capăt crizei instituționale cu care se confruntă Uniunea Europeană. Prin urmare, imaginea Uniunii Europene va fi una mult mai solidă pe plan extern. Bineînțeles, mai așteptăm și ratificarea de către Polonia și de către Cehia. Președintele ceh și-a confirmat uh, disponibilitatea de a semna tratatul uh, de la Lisabona. Sunt încântat de acest lucru. În același timp, uh, îl avem pe președintele ceh. Nu știu dacă trebuie neapărat să îl presăm prea mult, pentru că s-ar putea ca rezultatul uh, demersurilor noastre să, să fie oricum și fără această presiune unul poz, uh, pozitiv. Însă trebuie să le spunem să le spunem cehilor ce așteptăm de la, de la ei. Trebuie să le, să le spunem că ei sunt singurii care întârzie ratificarea, adoptarea acestui tratat de la Lisabona și uh, prin urmare, în cazul în care se va ajunge la o întârziere și mai lungă a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, vina va, va trebui să fie, să fie asumată în întregime de către Cehia. Uh, Cehii sunt și ei membri ai Uniunii Europene și, prin urmare, trebuie să-și asume rolul care decurge din această poziție. Nu trebuie neapărat să, po- să, să îl presăm pe președintele ceh, pentru că deja cetățenii și-au spus cuvântul. Ei bine, Parlamentul și-a spus uh, cuvântul în acest sens. Acum, uh, nu cred că președintele ar avea vreun motiv pentru care să nu ratifice acest uh, tratat. În ceea ce privește conservatorii britanici, e bine, aceștia trebuie să-și dea seama că aceste zvonuri privind uh, legătura dintre președintele ceh și David Cameron, uh, legătură care ar avea drept scop uh, înghețarea procesului de ratificare al tratatului de la Lisabona în Cehia, mi se pare mm, mai degrabă o vorbă în, în vânt. Da, e drept, conservatorii vor să preia conducerea Regatului Unit anul viitor, însă, cu toate acestea, nu cred că doar pentru a atinge acest scop, conservatorii britanici trebuie să adopte această, acest comportament cel puțin ciudat. Prin urmare, consider că Cehia trebuie să ratifice tratatul de la Lisabona. Bineînțeles, mai uh, trebuie să așteptăm decizia cu privire la modul în care va fi uh, creat Consiliul European, respectiv Comisia Europeană. S uh, și D consideră că tratatul de la Lisabona trebuie să fie folosit în acest sens odată ce va fi ratificat. Prin urmare, trebuie să continuăm pregătirea votului Uh, privind uh, membrii comisiei, pornind de la regulile în vigoare în momentul de față, însă în același timp trebuie să ne, să, să ne gândim și la prerogativele uh, stabilite prin tratatul de la Lisabona. Președintele președintele Barroso îndeplinește și condițiile menționate la Lisabona, însă el a fost de fapt ales pe baza tratatului de la Nisa. Nu știu dacă putem avea un președinte al Comisiei ales pe baza tratatului de la Nisa și o comisie uh, aleasă pe baza tratatului de la Lisabona. Nu vreau să vă provoc în momentul de față, însă cred că ar trebui să demarăm un nou vot uh, în ceea ce privește uh, funcția de președinte al Comisiei Europene. Asta pentru a avea o situație cât se poate de clară. Cred că, odată ce tratatul de la Lisabona va fi ratificat, uh, Uh, Consiliul și domnul Barroso, de asemenea, vor avea un rol foarte important. Ei vor, uh, își vor asuma uh, responsabilitatea în ceea ce privește alegerea președintelui Consiliului European și, de asemenea, alegerea înaltului reprezentant. Trebuie să pornim de la premisa că vor, va, vor exista, va exista cadrul legislativ pentru ocuparea acestor două funcții, însă mai avem nevoie de candidați potriviți. Cred că în altul reprezentant trebuie să fie un reprezentant al uh, socialiștilor europeni. Asta pentru a avea o diviziune a responsabilităților între marile grupuri parlamentare. În același timp, Parlamentul European trebuie să fie implicat pe deplin în acest proces. Vom putea mai apoi uh, continua discuțiile cu privire la aspectele instituționale odată ce vom primi mai multe detalii cu privire la raportul doamnei Niț. Acesta va fi doar începutul, vor exista o serie de provocări în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. În momentul de față, noi trebuie să încercăm să influențăm acest proces, să îl modulăm astfel încât uh, situația să fie una pozi- uh, pozitivă pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii europeni. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni vor uh, avea rolul important care li se cuvine. Domnul președinte, uh, uh, domnul Cazulites are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spunem acum mai întâi și de toate, mai întâi de toate că cetățenii irlandezi aveau dreptul să voteze da sau nu. Data trecută au spus nu, de data aceasta au spus da. Și au, răspunsul lor a fost afirmativ, de, deoarece comisia a purtat o discuție cu, cu ei. Le-au furnizat, le-a furnizat toate informațiile de care aveau nevoie. Li s-a comunicat cetățenilor europeni că toate campaniile care au încercat să le inducă în eroare s-au bazat pe argumente greșite. Să nu, ne, să nu uităm faptul că între timp ne-am confruntat cu criza financiară. O criză financiară care ne-a arătat cât Uh, de strânsă este legătura între statele membre și cât de crucială este uh, calitatea de membru al Uniunii Europene. Să ne amintim că Islanda, care nu dorea să devină membru al Uniunii Europene, își dorește acum să, să devină membru și asta din pricina tuturor celor suferite de, de Islanda de pe urma crizei financiare avem uh, un, un stat mic, mă refer la Islanda, o, cu o monedă slabă ce nu a putut face față presiunilor exterioare. Sunt de părere că dacă cetățenii irlandezi ar fi trebuit să voteze din nou și din nou până când își vor fi dat acordul cu privire la uh, tratatul de la Lisabona, uh, nu ar fi fost bine. Însă, haideți să vedem ce se întâmplă în Regatul uh, Unit în momentul de față. În Regatul Unit, Camera Lorzilor uh, uh, și celelalte camere, de asemenea, Regina, au ratificat cu toții tratatul de la Lisabona și acum cineva încearcă să, să determine Regatul Unit să își retragă cuvântul dat. Acum trebuie să înțelegem ce înseamnă, de fapt, democrația reprezentativă. Noi deliberăm în cadrul acestui Parlament uh, European datorită principiului democrației uh, reprezentative. Majoritatea statelor membre au ratificat acest tratat, tratat de la Lisabona prin intermediul acelorași principii care sunt la fel de valide ca și un referendum. Știm că în cadrul unui referendum apar o serie de aspecte care nu au nimic de a face cu uh, întrebarea pusă. Tocmai de aceea, pentru a economisi timpul ce ne stă la uh, dispoziție, uh, ne-am scutit de un astfel de efort complet inutil. Am fost ușurat în momentul în care am ascultat declarațiile făcute de președintele Václav Klaus la Praga. Acesta le-a transmis conservatorilor uh, britanici că este prea târziu să facă promisiunea legată de, de amânarea ratificării tratatului de la Lisabona până la alegerile din Marea Britanie. Consider că președintele Klaus este cât se poate de rațional, își dă seama că decizia Curții Constituționale va fi uh, cea validă, cea pe care trebuie să o respecte. Am avut astfel de proceduri și în Germania, uh, Uh, în momentul de față, în Cehia există o procedură pe rol la Curtea Constituțională, iar decizia Curții Constituționale cred că va fi una pozitivă, iar ca urmare președintele Václav Klaus va trebui să semneze tratatul, ce va intra în vigoare de la începutul anului viitor. Odată ce tratatul de la Lisabona intră în vigoare, odată ce devine o lege de căbătâi a Uniunii Europene, atunci nici o, un stat membru de unul singur nu va mai putea condiționa decizia Uniunii Europene. Așadar, orice ar face sau orice ar decide Partidul Conservator în Marea Britanie, el va trebui pentru a, pentru a încetățeni această decizie la nivel european să convingă 26 de alte state membre. În ceea ce privește președintele Comisiei, consider că domnul Barroso a fost ales deja. Nu cred că se pune problema legitimității. De ce spun lucrul acesta? Pentru că a obținut deja majoritatea solicitată prin intermediul prevederilor de la Lisabona, din tratatul de la Lisabona. Dacă legitimitatea alegerii uh, domnului Barroso este pusă sub semnul întrebării, atunci și alegerea acestui Parlament European va trebui să fie pusă sub uh, semnul întrebării, pentru că a fost ales uh, pe baza tratatului de la Nisa. Urmează ultimele trei intervenții îi ofer acum uh, doamnei Löving, Lösing cuvântul. Vă mulțumesc. S-a vorbit uh, foarte mult astăzi despre uh, democrație. În Germania spunem că ce nu se potrivește va fi făcut să se potrivească. În ceea ce privește referendumul din Irlanda, consider că această, acest proverb este cât se poate de aplicabil și în acest caz și mi se pare foarte ciudat. Referendumurile uh, și toate celelalte măsuri vehiculate aici sunt cât se poate de democratice, da, și bune, însă democrația este ceva foarte complex. În momentul de față, în Italia se cere dreptul uh, la libera exprimare. Nici în Italia această liberă exprimare nu este interzisă, însă uh, și părerea exprimată depinde de persoana care deține puterea în statul respectiv. Cred că ar trebui să ne întrebăm în momentul de față dacă instituțiile Uniunii Europene nu trebuie să-și uh, asume responsabilitatea de a se implica în, uh, într-o manieră neutră în astfel de acțiuni demarate la nivelul statelor naționale, precum referendumurile. În uh, ultimele luni, mulți membri ai Parlamentului European s-au dus în Irlanda pentru a sprijini Uh, mișcarea care sprijinea la rândul ei uh, tratatul de la Lisabona. Au curs fonduri în această, discu- uh, în această direcție și chiar și fonduri ale Parlamentului European au fost folosite pentru sprijinirea campaniei pro din Irlanda. Au existat o serie de companii irlandeze care au investit o mulțime și o mulțime de bani în această campanie pro. Mă întreb acum dacă aceste acțiuni sunt democratice într-adevăr. E corect ca reprezentanții Uniunii Europene, uh, reprezentanții Parlamentului European, respectiv Comisiei Europene, să se implice într-o într-un astfel de proces care îi vizează doar pe cetățenii unui anumit stat. Colegul Brock a spus că există foarte multe critici aduse um, tratatului de la Lisabona. Se laudă faptul că Parlamentul European primește mai multe prerogative prin intermediul uh, tratatului de la Lisabona, însă mă întreb dacă, dacă Parlamentul European va avea într-adevăr posibilitatea de a-și spune părerea cu privire la trimiterea unor soldați europeni în diferite zone de conflict. În articolul 227 și în alte, uh, alte articole, Parlamentul European are într-adevăr drepturile pe care le lăudăm, uh, M-ar interesa care este și părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest, această temă. Colegul Șib are acum cuvântul. Visto e auspicato de la relatrice. Urmează mai apoi domnul Preda, care uh, își va spune și el părerea cu privire la cele spuse până în momentul de față. Przygotowania ustaw Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am fost extrem de implicat în uh, Parlamentul polonez în ceea ce privește pregătirea uh, adoptării tratatului. A fost o perioadă fascinantă și trebuie să vă asigur, dragi colegi, că președintele polonez nu va întârzia să semneze tratatul. Sunt sigur că acest lucru se va întâmpla foarte repede. În ceea ce privește ce spuneam, cele spuse mai devreme, este evident pentru mine că nu este deloc ușor, că nu va fi ușor. Au fost ridicate mai multe întrebări, nu numai în Polonia, ci și uh, în alte țări, și anume, care este avantajul întârzierii uh, daului irlandez? dezbaterile europene au devenit mult mai uh, vii, mult mai animate, iar europenii au putut să vadă care este conținutul tratatului. Și dacă ar trebui să rezum situația sau tratatul într-o singură frază, aș spune că este un tratat um, care nu este la fel de bun în nu este suficient de bun încât să poată să uh, șteargă toate problemele cu care ne confruntăm, dar nu este nici atât de prost cum pretind adversarii. Cu siguranță că va permite o mai bună negociere în contextul crizei, va permite cu siguranță niște contacte mai ușoare și ne va permite să mergem mai departe la nivel instituțional vor uh, fi create noi instituții și sperăm că uh, vor avea un impact pozitiv asupra funcționării uh, ansamblului Uniunii Europene. Cine va fi președintele, acest lucru va depinde foarte mult de personalitatea celui pe care îl vom alege. Fie va fi un, o persoană puternică care va mar- care va marca, care își va marca activitatea uh, prin personalitatea sa, fie va fi o persoană care își va exercita acest mandat concentrându-se pe relațiile Uniunii Europene cu exteriorul. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care mi se pare foarte important. Curțile constituționale din numeroase țări s-au pronunțat și aș vrea să vă atrag atenția asupra deciziei Curții Constituționale din Cehia, dar și din Germania, Curtea de la Karlsruhe s-a pronunțat de asemenea și rolul parlamentarilor, rolul parlamentelor naționale care este subliniat și întărit de tratatul de la Lisabona, aduce o nouă dimensiune noțiunii de subsidiaritate. Cred că Parlamentul European ar trebui să se concentreze pe modul în care are de gând să extindă această țesătură care ne, acest țesut care ne unește cu parlamentele naționale. Ehm, cum spuneam mai devreme, acum ceva timp eram de partea cealaltă, deci într-un parlament național și mă întrebam cum puteam face ca acest proces și ca aceste contacte să fie cât mai eficace, dar și cum să uh, Uh, beneficiem cât mai mult de toate posibilitățile existente deja în acea perioadă. Cu siguranță există un uh, progres. Cu siguranță că tratatul de la Lisabona aduce un progres în ceea ce privește calitatea funcționării Uniunii Europene. Dar această funcționare va depinde uh, cu siguranță de uh, elementele sale, componente de diferitele instituții, dar și de angajamentul pe care uh, oamenii vor dori să-l aducă în favoarea acestei cooperări. Și cred că depinde de noi. Nu putem să instaurăm acest lucru din oficiu. Am vorbit despre atitudinea opoziției în Marea Britanie, întotdeauna putem să găsim aturi și argumente împotrivă sau în favoare. Și acum, uh, domnul Preda. Aș vrea și eu să salut uh, rezultatul referendumului din Irlanda. M-am bucurat că irlandezii au votat uh, în favoarea tratatului. Aș vrea să observ pe de altă parte că e adevărat că repetarea unui referendum nu creează motive de încredere Uh, ideea că repeți un referendum uh, nu e neapărat uh, ceva care să fie privit cu încredere de cetățeni. Cred însă că motivele de neîncredere au fost oarecum date la o parte de rezultatul foarte clar în favoarea tratatului. Dacă scorul ar fi fost mai strâns, diferența între da și nu ar fi fost mai strânsă, atunci neîncrederea ar fi sporit. Așa însă, diferența foarte clară Uh, a eliminat uh, neîncrederea. Uh, mă bucur să aud ceea ce ne spunea domnul Grișm mai devreme și anume că președintele Poloniei își va ține cuvântul și că nu va întârzia să semneze așa cum a promis. Și pe de altă parte vreau să observ că apropo de ce spunea doamna Lunacek în privința faptului că partidele de data asta au luat în serios Uh, chestiunea tratatului. Uh, uh, aș vrea să remarc totuși faptul că ele au făcut acest efort și au reușit să impună până la urmă un rezultat pozitiv în condiții de criză. E oarecum paradoxal ca progresul în ordinea politică să se realizeze în aceste timpuri de criză. Nu e însă prima dată când Europa avansează în, din punct de vedere politic în condiții de criză economică. Mai paradoxal însă pare faptul că un președinte al unui stat membru, președintele Cehiei, se aliază cu promisiunea unei opoziții, pentru că uh, domnul Cameron nu este la putere, ar putea fi la putere uh, la anul, și uh, ar fi paradoxal ca blocarea tratatului să intervină pe acest fond în care un președinte în funcție se aliază cu promisiunea unei opoziții viitoare. Sunt însă de acord cu ceea ce spunea domnul Vigenin că președintele ceh nu trebuie presat pentru că am putea obține rezultatul uh, contrar, am putea obține un efect pervers. Cred însă în uh, înțelepciunea președintelui ceh și sper ca până la urmă să nu uh, conteze pe evoluția politică din Marea Britanie pentru a uh, își justifica poziția. În schimb, nu sunt deloc de acord cu domnul Vigenin în ceea ce privește votul pentru președintele Comisiei. Cred că uh, votul pentru Barroso este în perfectă uh, legalitate și legitimitatea pe care a obținut-o uh, ne împiedică să ne gândim la o repetare a votului. Am fi uh, uh, într-o situație destul de uh, penibilă dacă am face acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul uh, raportor, uh, doamnei raportor, doamna Neț. Domnule președinte, dragi colegi, am în sfârșit uh, ocazia să-mi prezint proiectul de aviz privind raportul colegului Brock în ceea ce privește crearea unui serviciu de acțiune externă european. S-au făcut câteva observații legate de calendar și știu că acesta este foarte strâns. Motivele pentru, acest, uh, pentru această situație sunt următoarele. Uh, domnul Broca a lucrat pe acest proiect de, de aviz și la fel și uh, Comisia de Afaceri Externe și conferința uh, președinților de comisie din acest Parlament au decis să amâne discutarea acestor aspecte până când, îmi cer scuze, spune vorbitorul, până când uh, vom ști care este rezultatul referendumului din Irlanda. Excuse me, the Irish referendum Referendumul, referendumul din Irlanda a avut loc numai acum 5 zile și Raportul uh, domnului uh, Broc a fost discutat în uh, această dimineață în Comisia pentru Afaceri Constituționale. Al meu este discutat astăzi în cadrul acestei comisii și am decis împreună cu um, secretariatul care, uh, apropo, nu este responsabil de aceste date, ci este o decizie politică luată de noi, așadar este nedrept să-i acuzăm uh, uh, că sunt responsabili de difuzarea atât de târzie a acestui text. Noi am fost cei care am decis să nu um, facem public acest text înainte de a afla rezultatele referendumului din Irlanda. În orice caz, calendarul, uh, termenele pentru amendamente s-au schimbat, uh, termenul nu mai este mâine, ci 8 octombrie uh, la ora 12, ceea ce cred că vă dă încă puțin timp în plus față de ceea ce se prevăzuse inițial. În ambele comisii um, trebuie să votăm luni la Strasbourg în comisie și peste câteva zile și în plen, tot la Strasbourg. De ce ne dorim ca votul să aibă loc la următoarea sesiune în plen uh, la Strasbourg? Pentru ca textul să fie gata, să fie aprobat înainte de summitul informal care va avea loc uh, la câteva zile după. După cum știți, președinția suedeză dorește să um, continue cu uh, discuții pe această temă privind distribuția posturilor, um, uh, președintele european, înaltul reprezentant, etc. și fiecare dintre noi se așteaptă ca aceste discuții să înceapă în mod serios la summitul informal și uh, ne dorim ca uh, poziția Parlamentului nostru să fie disponibilă înainte să înceapă aceste discuții. De aceea termenele sunt atât de strânse. Știu că nu este foarte plăcut, dar sper că înțelegeți motivele politice care ne-au făcut să luăm aceste decizii. Venind, ajungând acum la avizul meu, el începe cu câteva observații generale. Uh, Sigur că uh, ne bucurăm de rezultatele referendumului din Irlanda. Am pariat că uh, rezultatul va fi pozitiv și, în mod clar, ne bucurăm. Uh, subliniem schimbările pe care le aduce tratatul de la Lisabona în ceea ce privește afacerile externe, una dintre aceste schimbări fiind faptul că înaltul reprezentant uh, va fi de asemenea vicepreședintele comisiei și va fi uh, asistat de uh, acest serviciu de acțiune uh, externă european. Uh, reamintim rolul Parlamentului European, uh, rol uh, Parlamentul European care a cerut crearea acestui serviciu de diplomație externă și luăm în considerare faptul că Parlamentul European va fi uh, Uh, consultat în ceea ce privește uh, crearea acestui serviciu. Sperăm că se va înregistra un dialog uh, substanțial și eficient pentru crearea acestui serviciu de acțiune externă european și pentru a ne asigura că această instituție se va, va beneficia de resursele financiare necesare. De asemenea, um, îl invităm pe înaltul, prezen, înaltul reprezentant să-și înainteze uh, propunerea cât mai repede și insistăm asupra necesității de a respecta următoarele principii. A. Considerăm că acest serviciu ar trebui să fie creat în cadrul Uh, Comisiei, din punct de vedere administrativ și bugetar, își va îndeplini mandatul conform tratatului de a-l asista pe înaltul uh, reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate comună și în numele Consiliului. Este o poziție puțin mai specială, însă cred că este o consecință logică asupra a, a modului în care această în modul în care a fost con- o, o, o concluzie logică, îmi cer scuze, a modului în care a fost conceput acest serviciu, că având o dublă, un dublu rol, o dublă misiune. Și de altfel este exact o, aceeași poziție pe care o adoptă și domnul uh, Brock în uh, proiectul său de raport. De asemenea, dorim să subliniem că acest serviciu de acțiune trebuie să uh, asume uh, sarcinile și competențele uh, asumate în prezent uh, de uh, um, DJ Relax. Sperăm că uh, toate aceste competențe vor fi abordate în noua structură organizațională. E vorba de extindere, de, ajutoare, de ajutor umanitar, Sperăm că aceste noțiuni vor fi um, abordate în cadrul competențelor și uh, trebuie incluse de asemenea politicile de dezvoltare. În acest moment, în acest stadiu, nu credem că celelalte politici ca de exemplu politica comercială, nu credem că și ele ar trebui să fie integrate încă de la început în uh, acest serviciu de acțiune externă. Subliniem că serviciul trebuie să includă uh, managementul, unitățile de management de criză uh, militară, chiar dacă personalul militar uh, Uh, va fi diferențiat de personalul civil. Uh, subliniem că uh, acest lucru este de o importanță vitală pentru a putea sprijini, pentru a putea sprijini pe un altul reprezentant în asumarea rolului său și pentru a conduce o politică externă eficientă a Uniunii Europene. Credem că înaltul reprezentant trebuie să fie foarte atent în ceea ce privește recrutarea și problemele de resurse umane. Serviciul trebuie să beneficieze de personal din partea Comisiei, din partea Consiliului și din partea statelor membre acest serviciu trebuie să devină un serviciu profesionist, un serviciu diplomatic profesionist și în acest sens are nevoie de resurse și de personal care să fie recrutat pe bază de merit și în, cu respectarea procedurilor și a echilibrului geografic. State, uh, diplomații din statele membre și personalul din statele membre provenind uh, de la Comisie și de la Consiliu trebuie să aibă un statut echivalent și roluri echivalente. Trebuie să um, aibă aceleași condiții de angajare funcționare, fie că e vorba despre agenți temporari sau funcționari oficiali al Uniunii, Uniunii Europene. Mi se pare că este o remarcă foarte simplistă, dar totuși esențială, pentru că um, funcționarea, um, funcționarea cât mai eficientă a unui serviciu depinde foarte mult de condițiile de lucru ale personalului. Ele trebuie să fie echivalente, salariul trebuie să fie echivalent. Dacă situația nu stă așa, există fricțiune, există concurență, există o atitudine negativă și o, rezultatele muncii sunt negative și trebuie să uh, evităm acest lucru. Al doilea punct, uh, construirea unui uh, esprit de corp, unui spirit uh, de echipă, ni se pare de asemenea esențial în um, obiectivul serviciului de a crea un cadru de integrare a diplomației Uh, pentru a crea o diplomație la nivel uh, național și european și pentru a uh, dezvolta o diplomație europeană este, nevo- este nevoie de o cultură comună, de schimburi de idei, um, de schemele de formare existente pot fi utilizate în cadrul Academiei Diplomatice Europene. Apoi am discutat despre delegațiile viitoare ale Uniunii Europene. Considerăm că acestea sunt o parte integrantă a Serviciului European de Acțiune Externă și aceste delegații ale Uniunii Europene ar trebui să primească instrucțiuni și să se afle sub egida înaltului reprezentant. Ar trebui, din punct de vedere administrativ, să țină de comisie. Înseamnă că noi propunem aici, activ, ca ă, delegațiile existente ale Comisiei să fie transformate în delegații ale Uniunii, însă să rămână, din punct de vedere administrativ, în cadrul Comisiei chiar dacă vor primi instrucțiunile de la înaltul reprezentant și vor fi sub supravegherea acestuia. Am cerut ca următorul înalt reprezentant să își ia angajamentul de a informa comisia noastră să vină deci la Parlament ca să informeze Comisia AFET în legătură cu numirile în funcțiile superioare din serviciul său și să se facă audieri ale nominalizațiilor dacă Comisia noastră consideră că este necesar. De asemenea, vom cere următorului înalt reprezentant să-și ia angajamentul de a renegocia acordul actual interinstituțional cu Parlamentul European, mai ales în privința accesului la informații uh, delicate și alte chestiuni necesare pentru o bună cooperare interinstituțională. Am luat notă de faptul că delegațiile europene în state terțe vor completa reprezentările diplomatice ale statelor membre și vor exista posibilități ca pe termen lung să se sporească eficiența acestor colaborări. Delegațiile Uniunii Europene putând chiar să preia serviciile consulare în anumite cazuri și să se ocupe de chestiuni ce țin de vizele Schengen. În cele din urmă, iată un subiect uh, în legătură cu care acest aviz este diferit de proiectul de raport al colegului Brock, deci vă atrag atenția asupra acestui punct. Așadar, în, cele, în cele din urmă facem apel la Comisie, la Consiliu, la statele membre și la următorul înalt reprezentant să-și ia un angajament clar față de un plan cuprinzător și ambițios de creare a unui serviciu european de acțiune externă. Abordarea Uh, treptată și pe termen lung poate să creeze probleme și să ducă la inconsecvențe, la o irosire de resurse și la uh, disparități instituționale. În cele din urmă ne repetăm dorința de a uh, folosi, de a controla bugetul instituțional și de a păstra toate acordurile financiare sub controlul autorității bugetare. Și de ce am uh, introdus ultimul punct? Pentru că am o mare îngrijorare și mă tem că foarte adesea nu se ține cont de ea atunci când se discută crearea noului serviciu. Și anume, există o rețea imensă de delegații Comisia are peste 5.000 de persoane care lucrează nu neapărat cu statut de diplomați, dar lucrează pentru diferitele direcții generale, agenții și așa mai departe, care sunt implicate într-un fel sau altul în politica externă. Și ținând cont de această situație, optăm pentru o construire treptată a serviciului extern, a serviciului de acțiune externă al Uniunii Europene. Și astfel se creează riscul de concurență între delegațiile comisiei care vor continua să funcționeze și acest nou serviciu. Ceea ce va fi foarte dificil pentru perioada următoare. Știu că statele membre nu sunt toate de acord, unele doresc o abordare de tip Big Bang și anume să transforme toate delegațiile în delegații UE și așa mai departe. Alte state membre sunt pentru o abordare mai treptată, propunând să se înceapă, de exemplu, mai întâi cu uh, ce este mai multilateral, să începem la Geneva sau la New York, ca să vă dau doar câteva exemple. Și eu mă tem că dacă o vom lua pe această cale, va apărea concurența. Se vor irosi resursele, se vor duplica eforturile și nu sunt sigură că aceasta este cea mai bună soluție. Chiar dacă îmi dau și eu seama că un astfel de Big Bang ar fi unul uriaș, într-adevăr. Dar eu voiam să vă arăt, să pun în evidență riscul de a încuraja această concurență. Și vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vreau să mulțumesc și secretariatului comisiei noastre, care a fost foarte, foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a interveni în legătură cu avizul doamnei Neitz, dau cuvântul domnului Brock. Domnule președinte, doamnă Neitz, stimați colegi, Doamna Neita a spus deja o serie de, de lucruri și, printre altele, a spus că am așteptat rezultatul din uh, Irlanda și am respectat decizia luată de irlandezi. În cadrul Comisiei, în cadrul tuturor instituțiilor uh, europene, s-a pus mare accent pe rezultatul uh, referendumului din Irlanda. Acest serviciu de acțiune externă este foarte important. Când uh, vorbim despre un altul reprezentant, uh, spunem că el va deveni și mm, vicepreședinte al Comisiei. Dacă ne gândim la poziția Parlamentului European, uh, ne dăm uh, seama că uh, serviciul uh, de acțiune externă va intra în serviciu practic al înaltului reprezentant care va trebui să fie ales cu acordul Parlamentului European. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Parlamentul European trebuie să aștepte demararea unor discuții în cadrul său pe baza unor rapoarte ce vor apărea raportul doamnei Neitz reprezintă practic un fel de bază al uh, discuțiilor pe care le vom purta la nivelul uh, Parlamentului European și uh, între Parlamentul European și Comisie. Sunt într totul de acord cu, cu doamna Neitz când spune că acest serviciu de acțiune externă trebuie să fie conectat de comisie S-a spus uh, deja lucrul, uh, s-a spus deja adeseori uh, sau multe uh, glasuri spun că acest serviciu ar trebui să fie legat de Parlamentul European. Se spune că caracterul acestui serviciu de acțiune externă este unul sui generis. Asta nu înseamnă că este neapărat uh, independent. Nu, nu putem uh, compara din punct de vedere instituțional acest serviciu cu, de exemplu, Agenția pentru Alimente. Nu. Din, uh, punct de vedere al tuturor uh, prerogativelor oferite acestui serviciu de acțiune externă, ne dăm seama că serviciul trebuie să țină practic de către comisie. Ok? Uh, există o serie de prerogative sau responsabilități ale acestei acțiuni, serviciu de acțiune externe care uh, practic vor uh, avea drept scop sprijinirea acțiunilor înaltului reprezentant al Consiliului, etc. Doamna Neid s-a referit și la personalul acestui uh, serviciu de acțiune externă. S-a spus că trebuie să existe o diferență între personalul care se ocupă de, de, către, de partea de cetățeni și partea legată de militari. Da, sunt într totul de acord. Consider că toate aceste aspecte și cele care au uh, de a face cu, cu crearea echipelor, spiritului de echipă, cu crearea practic de, per, de diferitelor departamente, trebuie să fie discutate uh, în cadrul Comisiei uh, Constituționale și cred că membrii acestei comisii se pot uh, ocupa de um, eliminarea tuturor problemelor care ar putea apărea. Multe dintre lucrurile menționate în raportul uh, doamnei Neitz, practic, sprijină în mod fericit toate deciziile luate deja, decizii care vizează crearea unei politici comune externe. Uh, Tocmai de aceea, dați-mi voie să vă spun că aș fi foarte încântat dacă și membrii acestei comisii s-ar alătura procedurii rapide, pentru că această procedură rapidă res- practic respectă interesele acestei camere. Și trebuie să, să luăm toate aceste aspecte în, în considerare. De asemenea, trebuie să, să folosim toate posibilitățile de, de control care sunt oferite Parlamentului European de la audierea posibilă a candidaților până la controlul asupra Serviciului de Acțiune Externă. Nu trebuie să permitem ca anumite politici care țin practic de nivelul comunitar să fie decomunitarizate, dacă îmi permiteți. Așadar, controlul trebuie să fie exercitat pe uh, viitor, nu trebuie să permitem ca aceste politici comunitare să fie create într-un alt for decât cel potrivit. Dați-mi voie să mă refer la Uh, câteva remarci făcute de un coleg care, din fericire, a părăsit între timp sala, poate pentru, tocmai pentru că am ajuns la, la discuțiile practice. Trebuie să constat faptul că aceasta este o, o decizie a Curții Constituționale, să nu existe niciun fel de, de uh, confuzii avem toate aceste decizii deja și în, în Germania s-a dovedit faptul că abținerea exprimată de către Parlament a fost justificată. Lucrul acesta s-a întâmplat uh, și în alte state membre ale Uniunii Europene. E clar. Mă refer, bineînțeles, la aspectul militar în momentul de față. Uh, deciziile naționale sunt uh, importante. Uh, în ceea ce privește costurile, însă, și alte aspecte, și Parlamentul European este, trebuie să fie impl, implicat. A, aici responsabilitatea este practic împărțită împărțită între nivelul național și Parlamentul European și trebuie să ținem de această să, să ținem cu dinții de această decizie. Nu trebuie să permitem ca cetățeanul să fie indus în, în eroare, să, să fie convins de cine știe ce discuții și discursuri cât se poate de sentimentaliste. Uh, discursuri de sentimentaliste care nu au nimic de a face cu democrația. Și uh, avem o serie de partide, precum stânga germană, spre exemplu, care pune accent tocmai pe aceste uh, discursuri total deplasate. Vă mulțumesc! Grazie. La parola... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Vigenin. No? Ok. Allora il collega onorevole Kovacev. Atunci, Covacec. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Neitz și domnule Brock. Vreau să vă mulțumesc pentru explicații. Am înțeles de la doamna Neitz unde ne aflăm acum și uh, care este poziția Parlamentului. Așadar, susținem acest aviz și pe baza avizului vom purta discuțiile cu Comisia Europeană și cu Consiliul European în ceea ce privește viitorul serviciu diplomatic al Uniunii Europene. Și aș dori să mă refer la trei lucruri văzând avizul de ieri. Aceste trei uh, chestiuni trebuie să fie mai uh, să se refere în mod specific la sfera de aplicare, la uh, temeiul juridic, ce fel de uh, ce fel de entitate va avea acest serviciu, ce personalitate juridică și uh, cum se vor face angajările acolo. Doamna Neitz a spus că politicile din domeniul extern, cum ar fi politica de dezvoltare, ar trebui să fie incluse în sfera de competență a acestui serviciu, dar și extinderea, ajutorul umanitar și politica comercială Uh, despre acestea ni s-a spus că trebuie să fie excluse și așteptăm propunerea înaltului reprezentant referitor la modul în care să se facă acest lucru. De ce nu ne exprimăm noi avizul aici? Eu cred că extinderea și politica comercială trebuie să fie excluse din competențele acestui serviciu diplomatic. Ce aș mai dori să spun aici este legat de statutul juridic al acestui serviciu diplomatic cred că ar trebui să aibă statut de agenție sau de entitate a Uniunii Europene, ceea ce ar permite o mai mare autonomie financiară. Însă recunosc că uh, trebuie să ținem cont și de randamentul, de rentabilitatea Uh, financiară a acestei uh, entități. Deci trebuie să vedem care să fie cea mai bună soluție. Fie o entitate a Uniunii Europene, fie agenție. Și cea de-a treia remarcă a mea se referă la punctul 5D din proiectul de aviz cu privire la uh, personalul din acest serviciu. Cred că ar trebui să fie o procedură transparentă și corectă pentru toate pozițiile stabilite de autoritatea bugetară, însă cred că ar trebui să existe și un comitet de selecție care să stabilească regulile și procedurile cu acordul instituțiilor și al statelor membre și să stabilească și criteriile de selecție. Cred că trebuie să ținem cont nu numai de echilibru geografic, ci și de echilibrul demografic și cred că ar trebui să includem aceleași criterii care se folosesc pentru Parlamentul European, proporționalitatea degresivă să fie aplicată în viitorul serviciu diplomatic european. Acestea au fost cele trei observații ale mele. Văd că mai avem încă o zi pentru depunerea de amendamente și voi prezenta câteva amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Am șapte cereri de luare a cuvântului, ceea ce nu știu dacă se poate, pentru că trebuie să terminăm la 12.30. Fiecare va avea două minute ca să poată toată lumea să vorbească. Vă rog să fiți politicoși față de colegi. Urmează domnul Severin. Mulțumesc. Dacă avem interese comune, trebuie să avem și o politică comună. Și presupun că avem interese comune și că orice politică externă trebuie să sintetizeze aceste interese comune. Problema este că, deocamdată, nu există o politică externă comună a Uniunii Europene. Și ceea ce am ales prin tratatul de la Lisabona a fost să avem măcar o coerență instituțională atunci când vorbim sau când încercăm să acționăm pe plan extern. Și ca să fim coerenți, ne-am gândit la existența acestui serviciu de acțiune externă, care ar putea să fie coerent numai dacă este inclus în structura comisiei. Numai dacă avem uh, un control bugetar asupra lui și numai dacă avem uh, un control parlamentar. Și dacă acest serviciu ar include toate activitățile ce țin de acțiune externă, ceea ce înseamnă și ajutor pentru dezvoltare, înseamnă și comerț internațional, înseamnă orice alt tip de acțiune, orice altă activitate ce are o dimensiune externă. De aceea cred că acest raport al domnului Elmar Brock eu sunt și raportor din umbră la AFCO, este un raport bun și singurul efort pe care trebuie să-l facem până la votul final va fi să vedem dacă putem să lăsăm unele soluții deschise pentru aceste două abordări, abordarea Big Bang și abordarea treptată, pentru că eu cred că coerența e importantă. Și în ultimul rând, domnule președinte, acum ideea principală nu este cea legată de uh, substanța raportului, ci de uh, punerea în aplicare de calendar. Trebuie să avem o abordare înainte să se înceapă discuția, pentru că vom avea până la urmă și alte ocazii să uh, studiem procedura propusă de Consiliu și să aducem modificări. Însă, deocamdată, cred că este important să susținem acest raport fără prea multe amendamente și să îl uh, punem în mișcare ca să avem uh, ce document să transmitem Consiliului când vom începe să discute acest subiect. Mulțumesc, domnul Galer. Ähm, Vă mulțumesc. Sunt uh, de acord cu cele spuse de doamna Knights și uh, de domnul uh, Brock. Îmi voie să fac câteva mențiuni din activitatea mea în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare. Pot să spun, am dedus că dezvoltarea trebuie să fie una dintre responsabilitățile Serviciului de Acțiune Externe. Avem, trebuie să avem o singură pol- politică vis-a-vis -vis de statele terțe, fie că e vorba despre dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare, fie că este vorba de se- securitate, etc. Trebuie să avem o singură politică coerentă referitoare la relațiile cu statele terțe. Și tocmai de aceea această, această politică trebuie să intre în uh, responsabilitatea Serviciului de Acțiune Externă. S-a spus că trebuie să ne ocupăm și de problema personalului. Sunt de părerea că uh, acești delegați europeni ce vor fi trimiși uh, trimiși în lumea întreagă, trebuie să fie audiați mai întâi de toate de camerele noastre. Pentru că dacă e să le oferim o astfel de responsabilitate acestor oameni, trebuie să ne asigurăm că ei pot să, să-și îndeplinească uh, obligațiile asumate. Tocmai de aceea consider că trebuie să insistăm asupra posibilității de a audia aceste persoane. Uh, încă ceva, da, ca la 5A sau după cum se spune la 5A, acest uh, serviciu trebuie să intre în sfera de influență a comisiei. Însă trebuie să ne asigurăm uh, ca că la numirea delegațiilor să nu existe problema cu care ne-am confruntat deja, și anume au existat o serie de funcționari din cadrul diferitelor uh, uh servicii ale Comisiei care și-au depus candidatura. Nu, trebuie să le oferim uh, statelor membre posibilitatea de a-și de, uh, desemna candidații. Trebuie să fie vorba însă de către exper- de, de experți în ceea ce pol- privește politica externă, deci trebuie să facem o separare clară a candidaților, pentru că nu toți funcționarii comisiei să își poată depune candidatura în acest sens. Domnul președinte, vă mulțumesc. Urmează domnul Petering. Domnule președinte, voi fi foarte succint. După cum spuneam deja, sunt de acord cu orientarea sau cu uh, privirea cu măsurile generale prezentate. Voi uh, face câteva amendamente Uh, dați-mi voie să mă refer acum la 5G. Uh, serviciul de acțiune externă trebuie să se asigure că delegații săi vor avea o legătură cât se poate de strânsă cu Parlamentul European prin intermediul unor uh, legături stabilite cu diferiți reprezentanți ai Parlamentului European. Așadar, susținem de la bun început că Parlamentul European trebuie să fie inclus în această structură într-o manieră cât se poate de generală. Și domnul Bo, Brock, în raportul său, uh, menționează exact aceeași, uh, același lucru, însă doresc ca doamna Knight să fie mult mai precisă în acest sens, în formularea domniei sale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează domnul Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. În general, văd că există un acord larg cu privire la avizul doamnei Neitz și vreau să vă mulțumesc. Aș dori să menționez câteva subiecte despre care cred că trebuie incluse. E vorba de punctul 5b, de exemplu, unde, unde se vorbește despre crearea unei noi instituții și unde se spune că trebuie inclus tot ce ține de serviciile externe. Cred că este important să ne referim aici la mediu, energie și menținerea păcii, pentru că toate acestea fac parte din relațiile externe ale Uniunii. Și cred că trebuie să existe o legătură. Veți primi amendamente, dar voiam să vă și spun acum. La fel s-a menționat includerea politicii de dezvoltare în noul serviciu. Probabil toți cei care au activat în domeniile dezvoltării înainte știu că există în rândul celor care se ocupă de dezvoltare o atitudine nu foarte pozitivă la adresa includerii dezvoltării aici pentru că consideră că dezvoltarea nu ar mai fi considerată la fel de importantă. Eu cred că mai trebuie dezbătut dacă această decizie este cea mai bună. Sunt de acord cu ce a spus domnul din aur de a include colaborarea cu Parlamentul European și în ceea ce privește Academia Diplomatică Europeană, iarăși cred că este o idee foarte bună, însă cred că este la fel de important să se utilizeze rețelele deja existente. Avem atâtea instituții naționale și atâtea rețele, procesul nu va fi ușor pentru multe persoane care sunt obișnuite să gândească la mod foarte național în domeniul afacerilor externe. Acest proces trebuie să fie ameliorat și va dura. Însă eu personal aș fi pentru o abordare rapidă, după cum a spus și doamna Neitz, din cauza concurenței la care s-a referit doamna Neitz. Și o ultimă remarcă. Cred că este foarte important să ne referim și la ideea unui bun echilibru de gen în rândul personalului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunacek! Are cuvântul domnul Strasser. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aceste rapoarte, proiecte propuse astăzi uh, se bucură de sprijinul meu. Vă mulțumesc pentru aceste documente. Vă mulțumesc uh, de asemenea pentru ceea ce a spus deja și anume că trebuie să acționăm cât se poate de rapid. În ceea ce privește uh, comentariul făcut de domnul Pötering, trebuie să fie clar de la bun început faptul că Parlamentul European reprezintă o parte integrantă a întregului și uh, acest serviciu trebuie să se bucure de sprijinul Parlamentului European. Sunt întru totul de acord cu cele spuse. Aș dori de asemenea să vă cer uh, să vă îndreptați uh, atenția asupra uh, creierii acestui colegiu uh, european diplomatic. Este foarte important pentru că este vorba despre o educare a diplomaților europeni, uh, pornind de la o formulă cât se poate de unitară. V-aș ruga să vă bazați pe cele demarate deja în cadrul tuturor rețelelor uh, diplomatice naționale și în cadrul tuturor academiilor care se ocupă deja de formarea diplomaților. Așadar, să folosim experiența folosită, uh, acumulată de toate aceste rețele, respectiv instituții, când vine vorba de crearea acestui nou colegiu diplomatic european. Ultime... Mulțumesc și ultima intervenție. Penultima intervenție, domnul Șip. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Cele două documente care ne-au fost prezentate de către doamna Neitz, ca și raportul domnului Brock, ne arată uh, cât de extinse sunt resursele noastre. Cu toate acestea, resursele noastre sunt destul de împrăștiate, așadar ne-am putea întreba dacă uh, mai acceptăm ca această situație să continue pe viitor sau dacă ne vom concentra pe uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Sigur că trebuie să existe acorduri instituționale la acest nivel înaltul altul reprezentant care va juca un dublu rol, va trebui să uh, arbitreze și să reconcilieze opiniile Consiliului și pe ale Comisiei. Însă sunt de acord cu opinia domnului Pöttering. Parlamentul ar trebui să fie implicat în Serviciul European de Acțiune Externă. Și împărtășesc și opinia exprimată de eh, colegul bulgar și anume că trebuie să ținem cont de principiul reprezentativității. Mă refer aici la echilibrul dintre instituții și la echilibrul dintre statele membre. Cred că astfel vom avea cele mai bune rezultate și sigur că trebuie să reflectăm la toate aceste aspecte. Cred că acest serviciu ar trebui să se bazeze pe uh, principiul că avizul Parlamentului European este esențial. Asta ca să avem o imagine clară a, asupra celor care ne reprezintă. Urmează doamna Loch-Biller. Danke, Herr Vorsitzende. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac un comentariu important, după părerea mea. Sprijin acest uh, aviz, însă constat că în uh, ceea ce privește enumerarea tuturor politicilor care intră în sfera de acțiune a acestui serviciu extern, nu se uh, face referire la Uh, drepturile omului și la protejarea drepturilor omului. Iar această politică legată de asigurarea respectării drepturilor omului este deosebit de importantă la nivelul Uniunii Europene. Intră într-adevăr în sfera de influență a politicii externe europene, însă ar trebui de asemenea să fie statutată uh, de sine stătătoare, într-o manieră de sine stătătoare. Vă mulțumesc! Prima de lasciare le concluzioni alle relatrice, vi ricordo că il înainte de a permite doamnei raportor să ia cuvântul acum, dați-mi voie să vă amintesc că la 8 octombrie ora 12 va, vor trebui să fie înaintate amendamentele. Doamna raportor, acum. Domnule președinte, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Se pare că există un consens în ceea ce privește calea pe care trebuie să o urmăm, în ceea ce privește modul în care trebuie să coordonăm cele două rapoarte, raportul meu și raportul domnului uh, Brock, astfel încât poziția Parlamentului European să fie și mai solidă. Sunt uh, încântată de cele spuse și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a respecta dorințele colegilor dacă vom reuși să ajungem sau nu la o uh, poziție comună în ceea ce privește această demarare graduală sau, din potrivă, uh, cât se poate de ambițioasă, pornind de la uh, premisa Big Bang-ului, Big Ben-ului uh, rămâne de văzut. În orice caz, planul nostru trebuie să fie ambițios și este deja ambițios. Am specificat o serie de uh, lucruri, am uh, am stabilit o mulțime de, de lucruri și uh, în urma discuțiilor s-ar putea să, să ajungem la de, concluzia că această abordare uh, treptate, treptată ar fi cea mai fericită. Va trebui să mai discut cu domnul Brock în acest sens. Uh, în, cele spuse de, în privința celor spuse de domnul Covacel, sunt uh, de părere că acest serviciu nu trebuie să fie neapărat o agenție sau o entitate a Uniunii Europene ar fi greu să ne asigurăm că există un control uh, parlamentar permanent, iar lucrul acesta este deosebit de, de uh, important și tocmai de aceea nu ar trebui să, ne, să decidem pentru crearea unei agenții sau a unei entități uh, europene. Nu cred că în momentul de față ar trebui neapărat uh, să ne referim la echilibru geografic. Am spus că acest echilibru este important, uh, însă să vedem cum evoluează lucrurile. Bineînțeles, acest tip de echilibru trebuie să fie garantat uh, Trebuie să existe de asemenea și uh, un echilibru în ceea ce privește reprezentarea celor două sexe. N-am menționat lucrul acesta în, uh, în cadrul raportului meu, însă uh, voi înainta un amendament pe această temă pot fi de acord cu propunerea făcută de domnul Petering. Da, este foarte important să spunem uh, clar faptul că aceste delegații sau uh, serviciul de acțiune externă trebuie să lucreze de asemenea cu, uh, cu Parlamentul European. Da, sunt de acord cu lucrul acesta. Inițial credeam că vreți să spuneți că Parlamentul trebuie să fie reprezentat în, în diferite locuri. Nu sunt, n-aș fi neapărat de acord cu o astfel, o astfel de propunere. Însă este important ca delegațiile uh, și Serviciul de Acțiune Externă să își dea seama de faptul că Parlamentul este o instituție foarte importantă și de faptul că acest Serviciu de Acțiune Externă trebuie să, să asiste Parlamentul European și europarlamentarii. În ceea ce privește protejarea drepturilor omului, va trebui să există un uh, amendament în acest uh, sens. Sper că formularea acestui amendament uh, va fi una fericită pe care o vom putea uh, vota. Vă mulțumesc pentru contribuții și pentru toată răbdarea dumneavoastră. Domnul președinte, vă mulțumim la rândul nostru pentru angajamentul dumneavoastră. În după amiaza aceasta, la ora 15, vom relua discuțiile atunci vom discuta și candidaturile pentru premiul Saharov. Vă mulțumesc pentru atenție deocamdată.